Hello, good evening, good afternoon to all. Bună ziua tuturor. Haideți să începem. În primul rând, comunicările eh, privitoare la rezultatele reuniunii coordonatorilor din această dimineață primul rând s-a vorbit despre faptul că ombudsmanul european uh, va renunța la această însărcinare. Domnul Diamanduro s-a anunțat că își dă demisia începând cu 1 octombrie. Deci uh, vor demara procedurile pentru alegerea noului ombudsman, mediator european, proceduri care am dorit să se încheie până 1 septembrie acestui an ca să își poată intra în funcție următorul ombudsman la 1 octombrie, că atunci când domnul Diamanduros va renunța la sarcina Asta înseamnă că și activitatea comisiei noastre se va, identific, se va intensifica, mă scuzați, cu reuniuni extraordinare care vor fi introduse în calendar. Apoi ne-am ocupat de programul misiunilor de informare, uh, din care au apărut în calendar în lunile trecute Eh, mai ales eh, misiunea la Madrid, 21-22 eh, martie, programul a fost adoptat definitiv, apoi s-a discutat o mm, schiță a misiunii din Grecia, din 28-31 mai. Programul încă trebuie definitivat cu ajutorul colegilor, care deja au făcut sugestii și încă suntem în așteptarea uh, definitivării programului de organizare a misiunii din Polonia, pe care încercăm din nou să o organizăm. Însă mai trebuie să vedem uh, cine anume va participa la delegație. Sunt în curs lucrările pentru organizarea audierii publice din 24 septembrie pe care am decis să o organizăm împreună cu Comisia AFCO de afaceri constituționale, stimulați de petiția prezentată în legătură cu efectele crizei economice și financiare asupra cetățenilor europeni. Deja am distribuit o schiță, un proiect uh, comun al, secretariatului nostru și al secretariatului AFCO, dar uh, așteptăm și contribuțiile membrilor comisiei noastre. După cum anticipam în cursul discuției din uh, precedenta reuniune, unele petiții care sunt indicate în documentul anexat, care inițial fusese uh, considerate ca fiind inadmisibile, din motive expuse de unul din colegii noștri, au fost uh, reconsiderate de către secretariat și aceste petiții privitoare la mm, cazuri presupuse de maltratare a unor nou-născuți în uh, spitale din Spania au fost declarate ca fiind uh, admisibile. Însă, cu uh, comunicarea pe care am obținut-o, și anume chestiunile care fac obiectul petiției se află sub ancheta magistraturii din Spania, deci suspendăm uh, lucrările noastre, analiza acestui caz, până când vom avea rezultatele anchetei din Spania. În ce privește decretele Beneș din Slovacia, în legătură cu care cerusem noi informații, pentru a analiza în uh, aprofundat uh, situația. Am cerut un raport detaliat din partea autorităților din Slovacia. Coordonatorii au hotărât să amâne discuția pe acest punct uh, pentru o reuniune care să fie rezervată doar membrilor comisiei noastre și reprezentanților autorităților țărilor interesate, deci fără participare publică. De asemenea, s-a hotărât o misiune de anchetă în Danemarca în legătură cu petițiile discutate în fosta reuniune cu, în ultima reuniune cu drepturile minorilor din Danemarca și pentru aceasta, în următoarele săptămâni, rămâne să definitivăm programul. De asemenea, am decis să repunem pe ordinea de zi din uh, următoarea reuniune a Comisiei petițiile privitoare la asigurarea obligatorie auto în, din Italia, pentru că după ceea ce am făcut în lunile trecute, am primit un raport detaliat din partea autorității de resort, autorității pentru concurență din Italia, care dă răspunsuri la întrebările Comisiei Europene da? cu ocazia dezbaterii din, din comisia noastră. Așadar, dăm curs cererilor cetățenilor. Și, în fine, există o cerere din partea președinției ca nu mai târziu de joi să transmitem observații și note în legătură cu documentul de sinteză al lucrărilor conferinței președinților comisiilor Eh, privitoare la așa numitele Away Days, care s-au desfășurat luna trecută, în cursul cărora eh, s-au analizat puncte importante, inclusiv în ce privește comisia noastră și coordonatorii nu s-au ocupat de alte puncte. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, considerăm ca fiind aprobate concluziile reuniunii coordonatorilor, așa cum vi le-am prezentat în sinteză. Așadar, trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Garces Ramon. Gracias, presidenta. Es, eh... Mulțumesc, domnul președinte. Am uh, dorit să îmi exprim uh, satisfacția în legătură cu punctele discutate de coordonatori și dezamăgit că trebuie să reiau petiția uh, cetățenilor uh, spanioli în legătură cu răpirea prezumată a copiilor uh, din maternitățile din Spania între anii 40 și 90. Aș vrea să spun că aș dori să Uh, analizăm cu calm toate aceste petiții. Aceste petiții. Cred că ar fi o idee bună atunci când vom avea hotărârile instanțelor să facem acest lucru. Cred că ar trebui să fim în măsură, după ce primim aceste hotărâri, să analizăm lucrurile din nou în comisie și să nu amânăm lucrurile la infinit și să fim simpli observatori a ceea ce se întâmplă. Sunt o serie de cazuri triste care sunt uh, încă în curs de judecare la uh, curte. Există și alte petiții persoane cărora li s-au refuzat uh, informațiile uh, care nu au ajuns în instanță. Cred că pentru astfel de petiții, uh, în cazul unor astfel de petiții, Comisia ar trebui să acționeze mai rapid. Trebuie să acționăm de la caz la caz și să facem o distinție între cazuri. Eh, il... Mulțumesc, sigur, așa vom proceda. Acum trec la discuția privitoare la uh, reexaminarea directivei 1192 cu evaluarea de impact de mediu. Dau cuvântul colegului Șuntis, care este raportor pe această temă. Mulțumesc, doamnă președinte. În uh, cursul ultimilor două discuții pe care le-am avut pe această temă, Sper că ați văzut uh, amendamentele care au fost uh, înaintate la timp. Uh, unele sunt din proprie inițiative, unele au preluat ideile dumneavoastră. Am încercat și uh, intenționăm să apărăm uh, mediul și sănătatea publică. O să fiu foarte succint, uh, doamnă președinte. Nu este prima oară când vorbesc despre ele și o să le parcurg uh, rapid unele dintre aceste amendamente. O să le discut în uh, grupuri. Sunt unele amendamente care se referă la Convenția de la Arhus. Cu alte cuvinte, implicarea, consultarea și informarea uh, publicului în această zonă. Acesta este un grup de amendamente. Un al doilea grup de amendamente, uh, e vorba de două, care se referă la poluarea transfrontalieră, problemă uh, ridicată de mai mulți uh, colegi în amendamentele lor și de aceea am uh, un amendament de uh, compromis. E vorba de uh, Convenția ESPO, care poate să aibă un impact uh, transfrontalier asupra mediului. În al treilea rând, o serie de colegi, cred că majoritatea colegilor care au participat la discuțiile anterioare, și-au exprimat scepticismul în legătură cu posibilitatea de a avea o delegație pentru uh, proiecte de urgență sunt niște amendamente pe care le-am grupat aici. Mențin această uh, derogare pentru uh, urgențe, însă am impus o serie de restricții pentru a preveni uh, utilizarea abuzivă a acestei delegări atunci când e vorba de o urgență reală. De asemenea, am cerut Comisiei să vadă care sunt împrejurările care justifică o uh, delegare uh, de urgență și cui poate să fie delegată uh, sacina de a face o evaluare de impact. vor exista proiecte de infrastructură care generează poluare și în cazul cărora există legislații pe plan național. Acest lucru a reieșit din discuțiile pe care le-am avut în trecut. Trebuie să subliniez ideea că acesta ar trebui să fie abordarea standard. Punctul 5. Aceste amendamente pe care le-am grupat pentru a avea șase noi definiții ale reabilitării, biodiversității, independenței experților, penalități și sancțiuni. Punctul 7. Un grup de amendamente al căror scop este să clarifice cine răspunde de evaluarea de impact. Cum se garantează obiectivitatea și neutralitatea? Punctul 7 este o adăugire uh, bună pentru uh, monitorizare și există o serie de amendamente în acest sens. Sunt uh, observa observații și comentarii care au fost reunite în acest grup. Aceasta pentru monitorizarea lucrărilor de construcție uh, la aceste proiecte. Și apoi, în final, există anexe vorbesc despre extragerea uh, gazului de șist și a gazului natural. Deci o, un domeniu nou, dacă vreți. Acestea sunt uh, grupurile de amendamente și cred că este suficient că le-am menționat pentru a fi o bază de discuție. Mulțumesc. Domnul Tanone uh, este alături de noi. Vă salut. Este raportor pentru această directivă în Comisia uh, Envi și o să dau cuvântul domnului Kremlis de la Comisie. Mulțumesc, doamna președinte, bună ziua tuturor, mulțumesc domnule Huntis pentru amendamentele propuse, pentru că nu putem să parcurgem fiecare dintre amendamentele propuse, le-aș grupa în trei categorii, acelea pe care le salutăm și în această categorie am avea monitorizarea și acțiunile uh, corective, precum și îmbunătățirea din anexe, de asemenea integrarea ESPO și Convenția de la Orhus, Arhus, în măsura în care putem să uh, definim și să integrăm cerințele ambelor uh, convenții, chiar dacă ele fac parte din achiul european și în acest sens ele nu se repetă, Apoi, în ceea ce privește impactul uh, transfrontalier și proiectele cu efecte transfrontaliere, în principiu suntem de acord cu ele. De asemenea, suntem de acord cu uh, uh, urgențele civile care se combină cu raportarea și domnul Huntis a fost de acord să le păstreze în propunere ca atare. Al doilea grup este cel cu care suntem în principiu de acord, însă sunt necesare clarificări uh, ulterioare. Se referă la considerente, pentru că nu dorim să repetăm considerentele care există deja în uh, directiva codificată am, uh, amendată de Uh, propunerea noastră. Ar fi o suprapunere cu considerentele deja existente numai acolo unde este necesar pentru a clarifica dispozițiile uh, care sunt incluse în propunerea de directivă. În ceea ce privește definițiile, există propuneri de definiții Preocuparea noastră este că s-au dat definiții pentru unele dintre ele și totuși nu dăm definiții pentru alți termeni. De aceea considerăm că ori de câte ori este nevoie de o definiție, ar fi mai bine ca această definiție să fie inclusă în articole. Acum, trecând la a treia grupă, unde în principiu nu avem o reacție favorabilă la amendamentele propuse. Acestea se referă la sancțiuni și penalități, în special cele legate de activitatea experților acreditați. Suntem de acord că experții acreditați trebuie să fie independenți și prin urmare, putem să acceptăm amendamentele referitoare la independența și obiectivitatea experților acreditați dar a lega activitatea lor de sancțiuni și penalități ar merge dincolo de domeniul de aplicare și temeiul juridic al acestei propuneri, pentru că în tratatul de la Lisabona există un temei juridic uh, specific privind uh, sancțiunile și penalitățile uh, care nu a fost utilizat în această propunere. În al doilea rând, există o uh, directivă privind actele penale la adresa mediului pentru a nu mă uh, referi la directiva privind uh, răspunderea de mediu care se aplică în unele cazuri. Uh, un alt grup de amendamente propuse se referă la articole care nu sunt acoperite de propunerea noastră de revizuire. Sunt articole pe care nu le-am abordat și care nu au fost discutate până în prezent în grupul de lucru din uh, Consiliu. Un exemplu ar fi accesul la instanțe, articolul 11 în speță, și uh, gazul de șist. Desigur, dacă în lumina discuțiilor uh, ce vor fi purtate uh, în viitor uh, va exista un acord între cele două instituții de a prelua într-un fel acest lucru, vom vedea. Dar în acest moment nu putem să avem o poziție în această privință. În ceea ce privește proiectele care sunt permise prin legislația națională, printr-un uh, proces uh, legislativ uh, național, dar care implică niște elemente de evaluare. Amendamentul 17. Nu suntem gata să acceptăm acest amendament. Ceea ce dorim să spunem este că această posibilitate este deja prevăzută în Convenția de la Arhus și, prin urmare, Uh, face parte din uh, uh, achiul obișnuit. Ar fi o dispoziție care deja face parte din achi. În plus, practic arată că această dispoziție se aplică numai în condiții, în împrejurări excepționale și până acum experiența ne-a arătat că nu am avut probleme nicio implementare sau probleme legate de aceasta. Cam atât am vrut să vă spun în, până în momentul acesta. Vă mulțumesc. Președinta, vă mulțumesc. Doamna Beler, mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru munca făcută în această revizuire uh, a uh, directivei, evaluarea unor proiecte cu impact asupra mediului sunt uh, raportor din umbră la Comisia Envi și am început să lucrăm cu domnul Zanoni. Vreau să fac o remarcă. Dacă aplicarea acestei directive nu ar pune probleme, nu am discui, discutat revizuirea sa pentru a vedea în ce măsură ea poate să fie mai bine aplicată de ansamblul statelor membre pe tot teritoriul Uniunii Europene aș uh, vrea să mă întorc la uh, ceea ce a făcut Comisia Envi. Astăzi avem un consens real uh, care s-a născut în Comisia Envi asupra faptului că revizuirea așa cum este ea făcută de comisie și în uh, cadrul Parlamentului, trebuie să acopere neajunsurile acestei directive, directive de aplicare și legate de domeniul de aplicare. Trebuie să se facă îmbunătățiri majore în ceea ce privește actualizarea anexelor, o mai bună legiferare a solurilor și Uh, prevenirea uh, proiectelor dăunătoare, obligații mai clare în ceea ce privește evaluările alternative și uh, regulile de participare a publicului și acces la justiție. Ceea ce ni s-a propus merge exact în acest sens Comisia ENVI va aduce o contribuție legitimă la ceea ce s-a făcut uh, în Comisia ENVI și această legitimitate s-ar baza pe număratele, nenumăratele uh, experiențe din Comisia Petiții. Câte uh, proiecte energetice, aeroportoare de infrastructură au mobilizat Comisia noastră în cadrul nerespectării procedurilor de evaluare. Vom avea și astăzi după amiază ilustrări ale ale acestor uh, cazuri. O să uh, conchid în numele grupului ecologiștilor, atrăgându-vă atenția asupra amendamentului 48, care, după părerea noastră, trebuie să fie imperativ susținut de membrii acestei comisii. Acesta se referă la operațiunile neconvenționale de extragere de gaz, gaz de șist, uh, metan și gazeificarea cărbunelui. Am fost mobilizat în această comisie de cetățenii din toată Europa care ne-au adus la cunoștință uh, riscurile uh, la adresa biodiversității, a schimbărilor climatice, uh, riscurilor pe care le presupun astfel de operațiuni. Uh, uneori uh, lucrurile nu sunt bine înțelese, deci este uh, imperativ necesar să le numerăm în anexa 1 a directivei, astfel încât potențialul impact să fie evaluat în mod corect înainte de a da o decizie de autorizare. Mulțumesc! Mulțumesc, euh, Valian. Mulțumesc, <clears throat> președinte. Mulțumesc și domnului chountis pentru amendamentele sale și am câteva observații la această propunere legislativă. Ca multe dintre valorile de impact pe care le impunem, cred, că aceasta trebuie să uh, corespundă trei cerințe. Trebuie să ne asigurăm că mediul este protejat, de fiecare dată când este demarat un nou proiect. De asemenea, trebuie să implicăm și publicul vizat și să reducem birocrația pentru întreprinderile europene. Din această perspectivă, salut propunerea Comisiei pentru un grad mai mare de implicare în procedurile de consimțământ. Totuși, nu sunt de acord cu faptul că birocrația este soluția pentru a face ca și întreprinderile să fie mai responsabile. În această comisie am văzut că uh, aceste rapoarte frecvente nu asigură o conformitate și trebuie să uh, spun că obligația aceasta de a oferi rapoarte este uh, de neproporțională. Uh, Screeningul ar merge mai departe de competențele unei evaluări de impact, adică o analiză preliminară a unui proiect viitor. La acest stadiu este nevoie de o prezentare clară a măsurilor, dar acest lucru ar fi prematur la ora actuală. Trebuie să nu uităm că de trebuie să ne supunem și, supunem și regulilor ETS Cred că nu este nici necesar și nici rezonabil să se răspundă pentru emisiile acoperite deja de ETS uh, în cadrul um, directivei EIA. Este nevoie de asemenea de a prezenta alternative la proiect în rapoartele de mediu, dar uh, ar fi nevoie de eforturi suplimentare pentru a face acest lucru, pentru că astfel îi cerem unei companii să identifice alternative cu cel mai mic impact asupra mediului, dar aceste proiecte nu este nevoie să fie planificate și nici nu se supun directivei EIA. Această prevedere nu și are rostul și este și cronofagă și destul de costisitoare. Având în vedere aceste lucruri și nevoia de flexibilitate, cred că nu vom putea cădea de acord cu domnul Huntis uh, asupra mai multor observații ale, ale dânsului. De exemplu, amendamentele sale pentru reguli mai drastice, uh, sancțiunile și penalizările și um, ștergerea derogărilor în baza legislației naționale. Cred că aceste lucruri trebuie discutate mai în detaliu pentru a avea o abordare mai rapidă și trebuie să analizăm și legislația din ultimele decenii ca să vedem că birocrația nu este soluția. Poate că trebuie să găsim o alternativă pentru aceste dovezi de conformitate și să ne asigurăm că sunt mai multe um, mai multe modele de afaceri. Mulțumesc, doamna Volian, Domnul Boștinaru. Grație, președinte. Distinguished colleagues, I will... Mulțumesc, doamne președinte. Stimați colegi, voi începe prin a spune că mă bucură foarte mult propunerea colegului nostru, domnul Huntis. Contribuția lui arată cât este uh, cât sunt de importanți oamenii pentru Comisia PETI. Toate petițiile pe care le tratăm aici arată că există încălcări grave în toate statele membre, de la cele mai dezvoltate până la țările noi din Uniunea Europeană. Deci, directiva trebuie modificată. Trebuie modificată pentru a rezolva problemele cu care se confruntă cetățenii și comunitățile europene. Și acest lucru trebuie făcut rapid și în mod adecvat. Trebuie să ne ocupăm de problema neutralității și obiectivității acestei evaluări de impact care este propusă de domnul Huntis într-un mod foarte corect. Salut acest lucru. Apoi, este important să ținem cont de un lucru. Am avut și convențiile ESPO și Arhus, dar vreau să vă vorbesc despre experiența mea practică, despre um, proiectul Roșia Montană Gold Corporation România nu a primit informațiile necesare din partea părții ungare, iar nu a acordat Ungariei informațiile necesare și cred că trebuie să ne bazăm pe această experiență. Și cred că trebuie să analizăm și condițiile în care este cerută această evaluare de impact. și ne-a învățat și Envy, această tehnică a, a fragmentării. Este în practică peste tot în Europa. Trebuie să o oprim atunci când există interese strategice de mediu, când impactul cumulativ este luat în considerare, nu trebuie să existe nicio altă metodă decât o evaluare strategică de mediu. Vreau să vă spun că la ora 2 am fost uh, invitat să vorbesc la, um, pentru sondajul uh, geologic european. Acolo sunt reprezentate toate statele membre, inclusiv Croația, care urmează să adere. Mi s-a spus că atunci când s-a discutat noul proiect de regulament, au fost implicați mulți um, mulți uh, actori, mai puțin, uh, mai puțin în sondajul geologic european. Și este nevoie și de experiența lor și de inputul lor, pentru că este foarte relevant în aceste proiecte legate de sectorul energetic, de industria minieră, uh, de extragerea resurselor. Uh, trebuie, trebuie analizat impactul acestor uh, proiecte din punct de vedere uh, geologic. Este vorba, la urma urmei, despre o comunitate de oameni de știință și este datoria noastră, ca și Parlament, să uh, facem ca vocile lor să fie uh, ascultate de către Comisie. Mulțumesc! Q, Mrs. Zanoka. Mulțumim. Doamna Ždanoca acum. Mistake. I, I, I'll speak next. Nu, de fapt nu vreau să vorbesc la punctul acesta. Domnule Șuntis, doriți să interveniți din nou? În încheiere? Πολύ σύντομα, όπως και τα αρχικά σχόλια που έκανα. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu voi lua prea mult timp, pentru că am prezentat deja ce am avut de spus. Mulțumesc colegilor pentru observațiile lor. Și... În primul rând, vreau să spun că discutăm despre o directivă cu privire la evaluarea de impact asupra mediului. O directivă foarte utilă pentru protejarea mediului. Trebuie să ne asigurăm că ea își îndeplinește rolul și devine din ce în ce mai practică. În al doilea rând, um, proiectul de aviz al Envi, proiectul de raport al Envi, precum și proiectul nostru de aviz, are tocmai intenția aceasta de a face ca lucrurile să meargă mai bine în practică. În al treilea rând, noi și Comisia am descoperit că există probleme la punerea în aplicare și am avut foarte multe petiții în ultimii ani legate de această, tocmai de această directivă. Totuși, revizuirea directivei în aceste momente grele, în uh, vreme de criză, de recesiune, într-o vreme în care există o nevoie atât de mare de dezvoltare, E bine, tocmai în, când încercăm să, să, să rezolvăm problemele puse de criză, mediul poate să ocupe un loc secundar ca importanță. Există momente în care argumentele economice le ascund pe cele de mediu. Mulțumesc și uh, reprezentantului Comisiei. Și sunt convins, pentru că am uh, discutat și cu Envy aceste lucruri, că dacă revizuim o directivă, nu trebuie să ne limităm la propunerea comisiei. Cred că putem să fim creativi și ingenioși și să găsim metode care, pe care, la care Comisia nu s-a gândit încă. De exemplu, legislația în sectorul energetic. Aici, pe, Comisia noastră poate să-și spună cuvântul în aceste vremuri de criză și sugerăm adesea Uh, lucruri pe care, la care Comisia nu s-a gândit. Și asta este un lucru care ține de echilibrul interinstituțional. Apoi, urgențele civile și delegațiile în urma acestor circunstanțe de urgență. După părerea mea, există în continuare rezerve. Dacă analizăm fiecare element în parte, dacă analizăm toate excepțiile, cred că rămân multe semne de întrebare la anumite elemente importante. Trebuie să ținem cont că lucrurile nu s-au petrecut întotdeauna în mod optim. Haideți să analizăm concluziile, având în vedere climatul actual atunci când vine vorba despre sancțiuni și penalizări. Au existat uh, momente când uh, au fost aplicate aceste sancțiuni și penalizări unei țări întregi. Și nu văd de ce ar trebui să ne facem griji cu privire la impunerea uh, acestor sancțiuni, dacă experții s-au înșelat într-o primă fază. cred că putem să impunem aceste penalizări și sancțiuni pentru că există reguli care au fost încălcate la urma urmei. S-a vorbit și despre legislația națională. Nu vă voi plictisi cu toate detaliile, dar în Grecia, țara pe care o cunosc cel mai bine, există foarte multe proiecte care afectează peisajul și uh, sunt poluante. Deci este foarte important să ținem cont de aceste lucruri. Am văzut și deteriorarea mediului în Grecia și în ciuda faptului că există legislație menită să protejeze, protejeze mediul, trebuie să ne asigurăm că aceasta nu este ocolită. Acestea sunt observațiile mele. Comunico că l'esame del... Um, Mulțumim, domnule Șuntis. Pe data de 24 aprilie vom examina probabil documentul. Termenul pentru prezentarea amendamentelor 7 mart 7 mai 2013. Amendamentele vor fi examinate pe 27-28 mai, votul în comisie pe 19 iunie. Bun. Cam atât propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Pe baza modificărilor aprobate a ordinii de zi din această dimineață, trecem direct la punctul 14 și mai ales cele trei petiții de la punctul 14 și anume petiția prezentată în numele ACIPA și CEDPA privind propunerea de construire a unui aeroport la Notre-Dame de Londra, în Franța. Petiția prezentată de Alain Mustier în numele Acipran cu același obiect și, în al treilea rând, petiția adresată de Bruno Jonti în numele Asociației France Nature Environnement cu același obiect. Pentru aceste petiții avem patru semnatari care ne vor prezenta situația și vă solicit, vă rog să respectați timpul care vă va fi indicat pentru a vă uh, prezenta uh, cauza, asta este în interesul uh, dumneavoastră. Deci nu mai mult de 5 minute fiecare, vă rog. În primul rând are cuvântul doamna Françoise Ducheux. Doamnelor și domnilor eurodop, de deputat, doamnă președinte, ne prezentăm astăzi în fața dumneavoastră în numele a 40.000 de cetățeni, 1.200 de aleși, de uh, orientări politice diferite și la numeroși agricultori. Uh, în acest uh, dosar facem apel la noastră pentru că contestăm pertinența realizării unui uh, aeroport nou lângă Nantes și uh, locul unde este plasat acestuia. Situl Notre-Dame de Land a fost reținut uh, cu 50 de ani în urmă. A fost este constituit de 98% din zone umede. Uh, este locul unde se întâlnesc două bazine care se varsă în uh, Loara și în Vilen și o zonă de producție de lapte care ar fi destructurată uh, pe o suprafață de 1650 de hectare. Sunt uh, agricultor în zona respectivă și pot să mărturisesc că am, uh, ne-am adaptat uh, practicile la particularității acestei zone umede. Practicăm o creștere a vitelor compatibilă cu noua politica agricolă comună. Toate organizațiile agricole denunță pierderea periodică de uh, suprafețe de teren și artificializarea prea rapidă a departamentului nostru. Acest uh, proiect ar duce la dispariția a 15 exploatații și mai bine de 500 de locuri de muncă indirecte, despre care nu se, vor, nu se vorbește niciodată. Dificultățile sunt de zi cu zi și permanente pentru uh, continuarea muncii noastre. Uh, rezistența țăranilor însă este foarte mare. Vrem să rămânem acolo, să cultivăm în continuare, să creștem animalele și să împiedicăm distrugerea locurilor de exploatare. Agricultura are un viitor și poate să creeze locuri de muncă dacă îi se lasă terenurile și clădirile. Pentru noi acest uh, proces contravine dreptului european în mai multe uh, privințe. Directiva cadru privind apa, protecția zonelor umede, a habitatelor și a speciilor organizarea dezbaterii în Franța face ca chestiunea legii privind apa să nu fi, analizat, să nu fi fost analizată decât în 2012, atunci când dezbaterea publică datează de fapt din 2003 și declarația utilității publice din 2008. Guvernul francez se încăpățânează pe acest pe păstrarea acestui amplasament din cauza rezervelor funciare constituite din 73. Este în același timp judecător și parte în acest proiect, niciodată nu a venit cu soluții alternative și pentru a putea compensa distrugerea clară a zonelor naturale, Uh, încearcă să evite principiile fundamentale ale legii privind apa. Ne punem de asemenea uh, întrebări în legătură cu partea financiară care prevede părți importante, fonduri publice importante sub formă de subvenții directe și uh, avansuri rambursabile. rambursabile. expertivă pe care am făcut-o printr-un birou de studii uh, olandez independent arată greșelile și minciuni concluziunile studiului inițial, care a dus la declararea utilității publice. Noul aeroport prevăzut astăzi nu uh, uh se aseamănă nici pe departe celui care ar fi trebuit uh, realizat inițial. E vorba de 4,5 milioane de călători uh, Uh, poate uh, fără niciun fel de legături feroviare la deschidere și poate niciodată 10.000 de locuri de parcare pe orizontală, ceea ce este o risipă extraordinară. aeroportul actual, care este unul internațional, poate să fie optimizat și aerogara poate să fie mărită pentru a face față nevoilor. Poate să fie deservit de uh, tramvai sau de tren și procedurile de aterizare pot să fie îmbunătățite zonele neurbanizabile din cauza aeroportului, uh, care nu sunt foarte importante, uh, pot să uh, fie reorganizate. Deci există o alternativă. Este una credibilă și mai puțin costisitoare. Am dorit să vă spunem că e vorba de urgență pentru că promotorii proiectului doresc să creeze o situație irreversibilă Uh, așa cum uh, o arată începutul lucrărilor în, uh, zile, în zilele ce urmează pentru accesul rutier. Totul a fost angajat sub protecție militară. În această cursă contra cronometru, primirea petiției noastre este, arată importanța pe care acordat-o acordați statelor membre în directivele europene și în uh, felul acesta uh, terenurile agricole nu vor fi irosite și uh, vă invităm, doamnelor și domnilor, să veniți la fața locului, să vedeți actualul aeroport Nantes-Atlantic și locul unde ar trebui să fie construit Notre-Dame-de-Land. Veți înțelege, fără îndoială, mobilizarea de necrezut în Franța. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci à vous. Um, euh, Mr. Alan Mustir. Mulțumim. Și acum domnul Mustir are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor uh, eurodeputați, uh, doamnelor și domnilor petiționar, vă mulțumesc pentru că ați considerat că petiția noastră depusă pe 21 decembrie 2012 uh, era admisibilă. Asipran uh, este o asociație cu aproximativ 12, 2000 de membri uh, creată în legătură cu acest aeroport de la Notre-Dame de Londra și vreau să spun că vestul Franței, nu, nu știu dacă funcționează slide-urile. excuse moi Pour la compréhension, il faudrait mieux que le power... Mă scuzați, ar fi bine ca să puteți înțelege să funcționeze și uh, diapozitiv. Ça marche, Marc Non Sabotage. Il <laughs> y a moyen de réparer ou pas C'est quand même un peu dommage. Euh. Et vous avez une clé USB, non Nu știu, funcționează, nu aveți o cheie USB, nu știm ce se întâmplă. Să să vedem. Merci, uh, merci. Da, funcționează acum, mulțumim. Trecem, vă rog, la următorul uh, diapozitiv. Vedeți uh, această hartă. Spuneam că vestul Franței e o regiune periferică de aproape 8 milioane de locuitori, îndepărtată de rețelele europene pe care le vedeți în imagine ea nu este legată la totalitatea rețelei de trenuri de mare viteză care pleacă din Paris și nici uh, la rețeaua europeană. Centrele de decizie sunt îndepărtate și uh, e nevoia de mobilitate și atunci aeroportul actual de la Nantes-Atlantic cunoaște explozia traficului care a crescut de 3 ori în 20 de ani. Previziunile au fost uh, depășite pentru că cu trei ani, există un avans de trei ani, avem ca mai mult de un milion și se așteaptă la mai mult de un milion de pasageri suplimentari până în 2030. 42.000 de de persoane din oraș deja sunt supuse zgomotului. Uh, pista orientată nord-sud înseamnă că se survolează centrul uh, orașului Nantes la joasă altitudine. Și apoi există și un sit acolo, uh, Natura 2000, transferul la aeroportul Notre-Dame de Londra e soluția cea mai bună, ținând cont că nu se poate face o pistă transversală. Asta s-a demonstrat în dezbaterea publicului și nu există alt loc pentru acest aeroport. Acest transfer nu înseamnă uh, contrar cum se spune aici, o, uh, un efect asupra, negativ asupra agricultorilor, pentru că Uh, majoritatea acestora și-au vândut uh, de bunăvoie terenurile și își vor relocaliza exploatările la uh, mai puțin de 5 km. 5 tineri agricultori se instalează aproape de zona respectivă. Pe planul de mediu, dincolo de faptul că doar 10% din suprafețe sunt construite, Uh, e vorba de 160 de hectare și un perimetru de uh, spații naturale și agricole de 19 hectare a fost creat. Proiectul în stare actuală a primit aviz favorabil al comisiilor locale pentru sănătatea apei și Comitetul Național de Protecție a Naturii, Comisia de Anchetă Publică cu două rezerve și anume concesionarul va Uh, trebui, în sensul că concesionarul va trebui să țină cont de măsurile pentru sănătatea apei și măsuri importante pentru respectarea uh, naturii sunt prevăzute. E vorba de 41 de milioane de euro, adică 10% din costul platformei vor fi consacrate acestui proiect, deci pentru noi e un proiect absolut exemplar pe plan de mediu, care sigur că respectă regulile statului de drept confirmat uh, prin toate deciziile instanțelor care toate au respins uh, argumentele celor uh, două asociații care se opun. Aeroportul a fost înscris în, în legea din 1999 pe care au dorit-o miniștrii ecologiști a reamenajării teritoriului. A avut loc o dezbatere publică în 2003 și acolo s-a exprimat opoziția mai degrabă, opoziția la acest proiect. În 2009 s-a confirmat proiectul cu legea Grenell, ținând cont de directivele europene. Legea prevede că înființarea unor noi aeroporturi va fi limitată în caz de deplasare a traficului. Transferul aeroportului din Nantes a fost uh, validat tocmai din acest motiv. economică și socială. Într-o conjunctură economică-socială dificilă, acest Uh, proiect este esențial pentru că permite crearea 3.000 de locuri de muncă, uh, foarte multe ore de muncă într-o regiune care uh, conține două uzine Airbus, deci care depind de filiera aeronautică. În fine, aș dori să închei gândindu-mă la viitor, pe termen lung, pentru că e vorba de un proiect Uh, important pentru următorii 50 de ani în vestul Franței, unde vor veni un milion și jumătate de locuitori suplimentari până în 2040. Deci va avea o populație în vestul Franței egală a unor state cum ar fi Suedia sau Austria. Oare trebuie să ne închidem și nu să ne deschidem? Trebuie să Uh, diminueze traficul aerian, în mod contrar previziunilor Airbus și a industriei aeronautice. Noi nu asta credem. Noi credem într-o dezvoltare echilibrată care să respecte mediul înconjurător și acest transfer este un exemplu rațional confirmat de caracteristicile proiectului. Un aeroport uh, care respectă mediul o, un consum de energie uh, per pasager uh, împărțită la 3 față de actualul aeroport. Deci de trei ori mai mică. 2013 este anul cetățeniei europene, înaintea uh, alegerilor europene. Părinții fondatori ai Uniunii Europene au dorit o Europa care să își vadă teritoriile că se dezvoltă și nu Europa sancțiunilor. Pentru conectarea vestului Franței cu restul Europei, uh, pentru atractivitatea teritoriului nostru, acest transfer, doamnelor și domnilor, este o adevărată prioritate. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. The floor to... Mulțumesc. Acum are cuvântul uh, următorul invitat, domnul Bruno Jontin. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, pentru că ne-ați chemat azi aici. Mă numesc Bruno Jontiș, sunt președintele Federației uh, franceze a Asociațiilor de Protecție a Naturii și Mediului France Nature Environnement. Și susțin această petiție pe care am depus-o noi cu cinci alte asociații, din care patru membre ale France Nature Environnement. Deci vorbesc aici în numele celor 800 de, mii de militanți ai acestei asociații, dar și în numele petiționarilor, asociațiilor teritoriale uh, care sunt direct implicate în această cauză. Despre ce vorbim noi aici? De un proiect uh, de aeroport uh, care să, să înlocuiască un echipament deja existent pe un sit de 1200 de hectare o, un, un teritoriu care a fost scutit de uh, urbanizare, un sit natural de mare calitate, o vastă zonă umedă uh, care se află în zona a două bazine uh, fluviale, Loire și Vilaine, și e important să notăm că guvernul francez uh, luptă împotriva artificializării teritoriului uh, Franței și proiectul aeroportului uh, se opune acestui obiectiv politic al guvernului francez. Noi am depus petiția pentru a sublinia problemele juridice care se pun față de uh, diverse texte de lege uh, comunitare. Un jurist din Bretania care ne ajută va expune în detaliu punctele problematice față de directivele europene. Doresc doar să mai spun că situația e urgentă, însă încă mai e timp să reacționăm. Suntem aici în casa cetățenilor europeni, noi suntem cetățeni europeni, dragi parlamentari, vă rog să veniți să vedeți aeroportul existent și să vedeți care e proiectul, situl proiectului uh, uh, aeroportului de la Notre-Dame de Londres. Uh, am următorul vorbitor, mulțumesc, am relevat uh, șase puncte problematice în ce privește respectarea dreptului uh, comunitar, două puncte în legătură cu directivele pe proiecte și programe, pentru că considerăm că toate elementele aeroportului trebuie văzute ca un program conform directivei 2001 pe valorile de mediu și ne-am dat seama că valorile de mediu și participarea publicului au fost fragmentate în timp, în 2003 dezbaterea publică, în 2006 exproprierile și în 2012 și doar în 2012 aspectele ce țin de uh, distrugerea unei zone umede și a unui ecosistem compus din mai multe specii de interes comunitar. Niciodată n-am putut uh, obține justificarea lipsei de alternative mai avantajoase pentru mediu și n-am obținut avizul unei autorități de mediu independente uh, pentru toate studiile de impact. Mai rău, uh, procedura specifică pentru speciile protejate nu a făcut obiectul niciunei participări a publicului facem referire și la încălcarea directivei pentru păsări și directivei habitatului. Uh, inventarele făcute la fața locului au multe lacune și uh, asta justifică faptul că militanții ecologiști actualmente uh, sunt activi la fața locului. Aspectul legat de biodiversitate Ehm, nu a fost respectat, nu, ne-a, nu ni s-a demonstrat că asta e cea mai bună soluție și compensațiile ehm, care ne sunt prezentate nu au caracter peren, ci doar experimental. Ehm, lucrările sunt prevăzute să înceapă în curând, dar nu pot asigura o bună conservare a speciilor afectate. Ce privește protecția zonei umede, petiționarul uh, a considerat că e vorba de o zonă umedă pe un podiș, însă de fapt e vorba de o zonă umedă dintr-un bazin. Uh, e vorba de o zonă care acoperă 100% din teritoriul la care se referă proiectul de aeroport și uh, e vorba de un proiect care e incompatibil cu obiectivele directivei privind apa, Uh, care asigură, dorește să asigure o bună stare a apei pentru 2015 și uh, speciile protejate sunt foarte clar amenințate de uh, măsurile care se prevede a se lua. Vă prezentăm câteva fotografii luate la fața locului cu ocazia unor, unei vizite a unor naturaliști. E vorba de o rețea de bălți, de mlaștini, e o zonă umedă. Iată aici un drum de țară Iată, avem și o agricultură extensivă în zonă. Deci, noi conchidem că numai puțin de șase directive europene au fost încălcate și ne îngrijorează uh, deschiderea șantierului și nu avem garanții că zona umedă și speciile, biodiversitatea vor fi conservate. Thank you. Um, for the commission... Mulțumim. Acum are cuvântul Comisia, Marie-Claude Blaine. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să subliniez că acest dosar face parte din problematica uh, uh, expusă la punctul anterior în legătură cu revizuirea directivei privind impactul asupra mediului. Petiționarii pe care i-am audiat și le mulțumim pentru intervențiile lor se bazează pe două uh, domenii ale dreptului uh, european, dreptul de mediu și ajutoarele de stat. Prezența Comisiei astăzi în această sală a Parlamentului European este o ocazie să completăm în mod util elementele de informare de pe teren pe care le-am cules și care fac obiectul și acesta este ultimul punct uh, al acestei remarci preliminare pe care vreau să le fac. Vreau să vă dau o informare în legătură cu stadiul dosarului în cadrul serviciilor Comisiei acest uh, dosar. Am primit uh, petițiile uh, care au fost adresate Parlamentului European și asta a dat naștere unei cereri adresate Franței la începutul lunii ianuarie în acest an în cadrul a ceea ce se numește, și o să folosesc un jargon comunitar, mecanismul pilot UE, un mecanism de schimb de informații încrucișate cu statele membre și uh, putem să uh, și uh, putem să percepem o încălcare a dreptului comunitar. Au fost puse întrebări și aceste întrebări trebuie să primească un răspuns. Suntem în continuare în termen pentru a primi din partea autorităților franceze răspunsul. Am uh, notat care sunt uh, punctele de analize care au fost uh, enunțate și mulțumim petiționarilor. Ele se aseamănă cu analiza pe care am făcut-o în cadrul serviciilor comisiei și se referă de asemenea și la mecanismul studiului de impact la uh, nivelul uh, directivei uh, programe și proiecte, problematica protecției speciilor și habitatului, directiva habitat și directiva păsări. Avem și o problemă care privește păsările în acest dosar. Așadar, este totuși în momentul de față prematur să facem și alte aprecieri, pentru că dreptul de apărare, dacă îmi permiteți folosirea acestui termen, trebuie să intre în joc și trebuie să primim toate datele uh, în analiză, informațiile pe care uh, ni le vor uh, transmite autoritățile franceze Uh, în cadrul acestui uh, dosar. Uh, asta în cadrul procedurilor de tip pilot UE. Parlamentul European a dorit să se asocieze cu colegii noștri de la Direcția Generală Concurență pentru că, așa cum am spus, uh, există și probleme uh, legate de mecanismul ajutoarelor de stat în acest dosar. În uh, programul Fondului European pentru Dezvoltare Regională LOAR în acest proiect. Doamna Bulan. Domnul Bulan. Mulțumim, doamnă președintă. Întâi și întâi, din motive de coerență, în activității mele normale în comisie și de constanță de gândire, vreau să spun că regret astăzi că există această dezbatere. După cum a spus comisia, e o dezbatere foarte prematură. Se așteaptă de la noi două răspunsuri, sau da, noi așteptăm de fapt două răspunsuri, răspunsul statului francez în cadrul procedurii EU Pilot și așteptăm uh, mai apoi și răspunsurile, concluziei Comisiei pentru Dialog. Când săptămâna trecută am aflat că e pe ordinea de zi acest punct și nu se mai poate schimba și în această dimineață mai apoi mi s-a spus că există o misiune din Galicia care trebuia discutată astăzi și mi se cere să o amânăm pentru că secretariatul nu e gata, cred că se judecă cu o măsură dublă. Eu știu că petiționarii își cumpără bilete de avion din timp, însă, sau mă rog, bilete de tren, dar dacă i-am fi anunțat cu 10 zile înainte, ar fi putut să fim coerenți și să uh, deplasăm puțin această dezbatere. Eu mi-am dorit-o, nu spun că nu trebuie să aibă loc, dar în acest moment ar fi trebuit, după cum uh, destul de rar se întâmplă această comisie, pe subiectele de mediu, să avem o dezbatere mai pragmatică, mai eficientă, cu răspunsurile comisiei, că acestea sunt un element important uh, pentru activitatea noastră din această comisie. Totuși uh, e executivul european și diagnosticul și expertiza comisiei ne sunt foarte utile. Deci deja pot să vă spun, concluzia dezbaterii de astăzi va fi, bineînțeles, să lăsăm deschis această petiție și să amânăm dezbaterea la, pentru o dată ulterioară. Deci am fi putut să facem o economie de timp, de bilete și, și așa mai departe uh, și am fi făcut mai bine. Mă rog, fiind aici uh, toată lumea și dezbaterea fiind pe ordinea de zi, aș dori totuși să mai spun câte ceva. În primul rând, nu trebuie să confundem dezbaterea pe plan național și văd uh, din ce s-a spus în spatele meu că va fi o dezbatere națională, dar aceasta nu trebuie confundată cu o dezbatere europeană. Dacă noi, ca eurodeputați, suntem sesizați cu problema respectării anumitor directive, asta nu înseamnă că trebuie să intrăm în detaliile unei, unei dezbateri strict naționale sau chiar regionale. Nu, ăsta este scopul nostru aici. Bun, eu sunt francez, sunt om politic francez uh, și pot să-mi pun întrebări în legătură cu anumite puncte ale acestui proiect, atât pe planul traficului aerian, cât și în ceea ce privește uh, beneficiul economic, dar nu cred că noi, cei de la Comisia Petiții, trebuie să facem asta uh, petiționarii ne adresează întrebări. Noi, dacă considerăm că petiția lor e întemeiată, trebuie să le răspundem, dar asta nu înseamnă că le dăm dreptate, ci că e de competența noastră să ne pronunțăm, să o analizăm și să răspundem uh, fiecare din uh, petiționari, fără deosebire. Deci, astăzi în comisia noastră trebuie să ne referim doar la competențele Uniunii Europene și numai la acestea. Aici în acest cadru e vorba, de fapt, de o discuție legată de protecția mediului. Și aici trebuie să fac, ă, punem și întrebări și să așteptăm răspunsuri în ce privește ă, survolarea unei zone protejate Natura 2000, protecția ă, unor specii de plante și de animale, problema calității mediului, apoi ce spunea cineva aici, eh, să ne gândim și la consum energetic pe cap de pasager. Eh, da, acestea sunt teme care țin de competența noastră și apoi și impactul rețelei rutiere care deservește acest proiect sau eventual îl va eh, deservi. Eu n-am luat o hotărâre încă și cred că uh, în comisia noastră trebuie să avem o părere cât mai obiectivă și neutră cu putință. Și uh, în primul și în primul rând trebuie să așteptăm concluziile comisiei, care sunt totdeauna foarte importante pentru noi, și nu le vom putea avea la dispoziție atâta timp cât nu vom avea răspunsul la studiul EU Pilot și concluziile Comisiei pentru Dialog. Păcat că aceste concluzii uh, vor fi amânate doar cu 15 zile, lucru cerut de uh, statul francez. Nu e, așa, nu e un termen așa de îndelungat. Comisia de dialog va răspunde, cred, mâine. Uh, deci puteam totuși organiza această dezbatere la o altă dată, ar fi fost mai constructiv, mai pertinent, mai coerent. nu spun că ne, ne ocupăm aici, spune vorbe goale, nu spun asta că ar fi jignitor pentru noi, dar totuși decepționăm adesea petiționarii care așteaptă foarte mult de la noi și de la comisia noastră, într-un moment în care nu putem ajunge la o concluzie, cel puțin nu astăzi. Bun, acum voi lăsa dezbaterea națională să se declanșeze, că încă nu s-a întâmplat așa și regret uh, dinainte și conchid că, sigur, conchid spunând că, sigur, cer și eu ca petiția să rămână deschisă, că cer amânarea dezbaterii pentru o dată nu prea îndepărtată, ci cât mai rapid posibil, dar după ce vor fi făcute publice concluziile pe care le așteptăm și încă la sfârșitul anului trecut am uh, cerut, vă reamintesc și reformulez cererea mea oficială să facem o misiune de uh, informare la fața locului, să vedem ce se întâmplă. Aș preciza că această comisie de anchetă e structurată uh, într-un anumit mod, astfel încât dezbaterea națională să nu uh, aibă efecte colaterale asupra acestei uh, misiuni. Spun asta pentru petiționare, există o delegație oficială care nu conține membrii Parlamentului care fac parte din statul membru în care ne deplasăm. Deci toți parlamentarii francezi care s-ar deplasa cu această misiune de anchetă ar fi membri ex oficiu deci din oficiu, și n-ar avea dreptul să ia cuvântul în numele comisiei, în numele delegației Comisiei de Petiții. E foarte important de știut asta. De ce există acest dispozitiv? Păi tocmai pentru a evita conflicte de interese. Nu? Pentru că e vorba de un subiect european și să nu se uh, uh, instaureze o dezbatere națională cu argumente politice, partizane. Noi trebuie să ne ocupăm doar de subiecte europene. Deci vreau să spun petiționarilor că nu trebuie să se teamă sau uh, să aibă vrea mari speranțe de, pe, din partea unei uh, misiuni de anchetă care trebuie să fie carteziană, neutră și de aceea e și structurată așa cum e structurată. Deci cer să rămână deschisă petiția și această misiune de care vorbeam să fie înscrisă cât mai rapid posibil pe ordinea de zi după publicarea acestor concluzii. Mulțumesc! Merci, Madame la Présidente. Um... Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc petiționarilor uh, pentru expunerea clară Comisiei Europene uh, pentru diligența față de acest dosar. Uh, uneori trebuie să spui că s-a făcut o treabă bună și să regret absența Uh, reprezentanților guvernului francez care ar fi putut să ne dea niște elemente de răspuns în această etapă a procedurii. De asemenea, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, pentru că ați uh, dat curs cererii noastre de uh, analiză în regim de urgență, dată fiind tensiunea pe teritoriul nostru. Aș dori să atrag atenția colegilor asupra trei puncte și să vă fac uh, o propunere. O să avem puncte de convergență, dar și puncte de divergență cu colegul meu Boulon. Puncte de divergență în ceea ce privește uh, discutarea în regim de urgență a acestei petiții. E vorba de concluziile Comisiei de Dialog, care a fost lansată de statul francez, Comisie de Dialog uh, pe care ne-a permis să o invităm uh, astăzi la această audiere, astfel încât aceasta să țină cont de dimensiunea europeană a acestui dosar. Niciodată nu este prea devreme să previi o încălcare a dreptului european și calendarul nostru nu trebuie să fie impus de un stat membru, ci din potrivă. Acțiunea noastră vizează, pe de o parte, să evite situații irreversibile de încălcare a dreptului european, iar pe de altă parte, în mai mică măsură, să se evite contenciosul costisitor, uh, energie și bani a cetățenilor. În uh, cadrul acestui uh, proiect nostru Dame de Land, Uh, prezintă o serie de puncte de uh, similitudine cu un uh, dosar care a fost discutat în plenară an, săptămâna trecută, aeroportul din Viena. Parlamentul a adoptat o rezoluție pe această temă și, având în vedere această experiență și alte cazuri, suntem în măsură să ne asumăm responsabilitatea de eurodeputați, membri ai Comisiei PETI și să putem să dăm un aviz. Aș vrea să revin asupra dimensiunilor juridică și economică. Dimensiunea economică invocată în dosar, care ar putea să legitimeze nerespectarea dreptului uh, european. Uh, aș dori să atrag atenția asupra caracterului uh, contestabil și parțial al argumentelor care se bazează pe o evaluare uh, care a devenit uh, caducă în fața unor beneficii ipotetice, costuri mai scăzute pentru uh, țărani, costuri de mediu din punct de vedere al păstrării patrimoniului național, costuri economice pentru uh, cetățeni, mai bine de 100 de milioane. 2600 de hectare de zone uh, umede, acest proiect este uh, uh, o este o pierdere uh, fără compensare. Sunt 30 de specii care sunt uh, de interes uh, comunitar. În 2013 Uh, acest raport cost-beneficii uh, a devenit dezavantajos. Vorbim de un nou aeroport într-o regiune unde există deja 14, un nou aeroport care vine în contradicție cu obiectivele noastre și mizele combaterii schimbărilor climatice, biodiversitatea sau creșterea uh, programată în timp a costurilor hidrocarburilor Având în vedere că cele două petiții au beneficiat de expertiza celor mai buni juriști specialiști în dreptul de mediu și dreptul comunitar din Franța și care uh, au la activ mai multe condamnări ale Franței uh, pentru nerespectarea dreptului comunitar. Dragi colegi, aș uh, vrea să vă spun că pentru ca să vă faceți o idee asupra uh, dimensiunilor încălcării uh, Uh, directiva privind apa, directiva privind habitatul, dacă doriți să uh, vedeți care va fi analiza Comisiei Europene pe baza răspunsurilor date de guvernul francez. Însă, în această uh, etapă, vă invit să vă gândiți că la fața locului, guvernul a accelerat lucrările pentru a ajunge într-o situație irreversibilă. Uh, sub paza uh, armatei fără motive de amenințare la adresa securității civile. Vrem să adresăm cetățenilor uh, francezi faptul că avem o responsabilitate parlamentară și să transmitem un mesaj răspicat. Nu suntem deconectați de teritorii și nu vom accepta un proiect care contravine valorilor și textelor legislative votate de acest Parlament și pe care le apără în materie democratică și de mediu. Vă propun astăzi nu numai să menținem această petiție uh, deschisă și să cuantificăm realitatea acestui dosar, să hotărâm să trimitem o misiune de anchetă parlamentară în cel mai scurt răstimp uh, cu uh, Uh, existența aeroportului uh, Nant Atlantic, întâlnire cu uh, piloții și cu personalul acestui aeroport, cu reprezentanții fermelor care vor fi distruse de acest proiect, reprezentanții siturilor naturale și reprezentanții lor francezi. Trebuie să cere statului francez să pună capăt oricărei proceduri și să întrerupă orice uh, lucrări până când nu se închide procedura parlamentară și nu se emite o uh, judecată. Acest proiect poate să fie abandonat uh, fără contencios, fără a fi trimis în instanță și noi putem să contribuim la aceasta. Mulțumesc! Domnul Jadot la plupart des arguments étaient exposés. Simplement, je voudrais... Mulțumesc. S-a spus majoritatea, s-a expus aici majoritatea argumentelor. Vreau să spun încă, însă că încă nu a fost uh, pusă piatra de temelie a acestui aeroport, încă n-a început proiectul. Apoi vreau să mai spun, e vreau că aici e foarte importantă Uniunea Europeană, când statele sau colectivitatea intră într-un proces de autoconvingere în momentul în care a fost ales, uh, aleasă o zonă în 1974, uh, pentru că zona deja a fost atunci uh, uh, aleasă, atunci, de atunci și până acum nu s-a mai gândit nimeni la vreo alternativă, doar pentru că s-a ales, s-a ales acea zonă. Și uh, din momentul în care proiectul a fost validat din punct de vedere politic, înscris, înaintea oricărei dezbateri publice sau anchete publice, uh, atunci capătă un fel de legitimitate, de utilitate publică uh, și a fost utilizat în permanență acest argument, astfel uh, eludându-se normele europene și cred că dacă Uniunea Europeană are un rol de jucat, e tocmai să reamintesc că statelor membre că nu pot să uh, um, dezinformeze populația spunând că s-a hotărât acest proiect și mergem cu el până la capăt și trebuie să respecte normele europene. Uh, pentru că e vorba de interesul general uh, european și interesul general de mediu până la urmă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Jdanuc. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt din Europa de Est nu din Franța și eu doresc să le mulțumesc petenților pentru această fotografie foarte frumoasă, pentru că nu îmi imaginez, nici nu-mi imaginam că în Franța atât de urbanizată să existe locuri așa de frumoase și este bine că sunt păstrate aceste, aceste locuri. Și noi, la nivel european, ne ocupăm tot timpul să menținem natura și toată lumea acum uh, se vorbește despre protecția uh, mediului, indiferent de grupul politic de care aparține. Eu consider că trebuie să ne concentrăm pe acest cuvânt, irreversibil. Tocmai de aceea și examinăm această petiție. Și mulțumită doamnei președinte, putem să facem astfel încât lucrurile să nu mai fie irreversibile. Susțin în totalitate propunerea de a desfășura o misiune de documentare. Am văzut-o pe cea din Galicia și vedem ce se întâmplă atunci când o decizie este irreversibilă. Deci, dacă avem acum ocazia să oprim acest proiect care poate să distrugă această zonă mlăștinoasă protejată de directive, atunci trebuie să o facem. Știu că în Letonia, în țara mea, am uh, asistat la o construcție de rafinărie în, uh, pe, unui fluviu care a distrus habitatul păsărilor din această zonă. Organizațiile ecologiste nu au reușit să oprească acest proiect și este foarte bine că în Franța există atâtea ONG-uri care fac asemenea petiții. Eu propun să păstrăm petiția deschisă, să demarăm o misiune de anchetă și să așteptăm o evaluare mai elaborată din partea Comisiei și să ne folosim și de răspunsurile guvernului francez. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Grație, Cher cher zami. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi petiționari, dragi uh, prieteni. Acum nu vreau să intru eu într-un război franco-francez, pentru că văd că la asta asistăm. Eu regret, uh, sincer vorbind, că un subiect uh, atât de important și de delicat are și o miză politică destul de clară, cum se vede astăzi. Regret. ci există o constatare comună sau majoritară. Cred uh, cinstit că între locurile de muncă, totdeauna necesare, mai ales pe timp de criză, care afectează și Franța, impactul economic pentru întreaga regiune, nu doar pentru acest aeroport Notre-Dame de Londra, care e important pentru întreaga zonă, și standardele de mediu care sunt costisitoare și dar la care ține foarte mult Comisia de Petiție, Trebuie să luăm o hotărâre. Petițiile rămân deschise, subliniez, în așteptarea răspunsului oficial al Comisiei Europene, pe care încă nu-l avem astăzi, răspunsul oficial din partea autorităților competente din Franța, de asemenea, și când vom avea aceste două răspunsuri, cu contribuțiile entuziaste și importante ale petiționarilor de ambele părți, vom putea discuta la următoarea reuniune și dacă se, se va impune, deci repet, dacă se va impune într-adevăr o vizită la fața locului să, și facem, dar doar dacă ă, la asta asta va fi ă, concluzia în urma informațiilor suplimentare, să mergem la Notre Dame de Londra, doar în acel caz. Mulțumesc! și scuzați-mă pentru calitatea francezei mele, însă regret că se politizează subiectul. Trebuie judecat în mod imparțial, onest, pragmatic, pe baza legilor pe care le respect, dar și pe baza celor spuse de Comisia Europeană. Mulțumesc pentru înțelegere. Thank you, Cadec. Mulțumesc, domnul Cadec. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând și eu vreau să mulțumesc petiționarilor pentru calitatea prezentărilor, vreau să mulțumesc comisiei și comisiei dumneavoastră, comisiei uh, din care nu fac parte. Asemenea, colegii noastre Sandrine Bellier, aș vrea să spun că regret uh, absența reprezentanților guvernului francez, căruia uh, îi aparțineți și uh, pe care îl uh, susțineți. Vorbeam uh, că aparțineți din întâmplare ca grup politic. Regret această absență. Țin să precizez că cum știți, sunt eurodeputat din Franța, dar sunt din Bretania, folosesc, recurg adesea la serviciile uh, Uh, aeroportului uh, Atlantic și am putut să văd cât de congestionat este acest aeroport. Au avut loc dezbateri îndelungi pe această teme și încă au uh, loc și e foarte bine, este simbolul democrației. Însă majoritatea aleșilor din Bretania și din țara Loarei s-au exprimat pentru acest proiect cea mai mare majoritate, majoritatea covârșitoare. Pentru toți acest, uh, acești oameni și împărtășesc această analiză, necesitatea creării acestui aeroport nu mai trebuie demonstrată. Domnul Mustier a explicat foarte bine în expunerea sa. O să închei, Sandrin. Nu am intrat acum în aspectele economice. Însă o să Uh, mă refer acum la ceea ce mă interesează cel mai mult, mediul. Pentru că mediul nu este apanajul unui număr de aleși de dreapta, de stânga, de centru. Atunci când este vorba de impactul asupra mediului și biodiversității, uh, cred că trebuie să fim precauți. Atunci când e vorba de zonele umede și păstrarea, conservarea acestora uh, am pretenția că cunosc foarte bine această problematică pentru că sunt președinte al Comisiei uh, Locale a APEI din Sandriu și uh, am uh, abordat problematica zonelor umede. Domnul Mustiel a, a spus-o bine, comisiile locale uh, pentru apă din sectorul în cauză, care sunt uh, compuse din oameni responsabili, care reprezintă pe aleși, pe cetățeni, ONG-urile, pe fermieri, au dat un aviz favorabil acestui proiect. Și în ceea ce mă privește, mă gândesc că aceste comisii uh, pentru apă sunt uh, compuse din oameni, așa cum am spus-o, responsabili. Uh, în ceea ce privește, uh, sunt uh, propuse compensații pentru distrugerea acestor zone umede și ele corespund celor prevăzute în directiva cadru privind apa. Așadar, expunerea domnului Mistie a fost foarte bună. Suntem în fața unei uh, uh, dezbateri uh, franceze și este păcat. Sper că rațiunea va câștiga și pentru a încheia vreau să spun că împărtășesc părerea colegului meu Boulan propunerea pe care a făcut-o, să așteptăm rezultatele expertizelor în curs și, de ce nu, să organizăm o vizită la fața locului uh, cu uh, cisme, uh, pentru că unii de aici ar trebui să-și pună mai des cizme în picioare pentru a vedea la fața locului ce se întâmplă. Iată ce vreau să vă spun în această seară, doamnă președinte. Mulțumesc. Jose Bove. Mulțumesc că ați primit uh, un eurodeputat din Comisia Agri. Nu o să intru în dezbaterea locală, chiar dacă înțeleg interesul domnului Cadec de a se apropia de domiciliul său cu un uh, aeroport care ar fi cu 50-60 de kilometri mai aproape de domiciliul său. a fost o butadă și eu am o fiecare are părerea sa, însă am o experiență care mi-a arătat că astăzi avem o reală problemă. Statul francez are o problemă cu luările de decizii și anume deciziile privind utilitățile publice. Știm că este o problemă și că aceste decizii sunt o protecție a statului împotriva cetățenilor și nu invers. Și deci există o necesitate fundamentală de a armoniza legislația națională cu cel european, uh, ținând cont de dezbaterea publică. Știu asta pentru că am uh, trăit-o pe pielea mea, cât se poate uh, de concret. concret. Deci, în 1971 am expulzat 103 familii și acest uh, proces a fost uh, câștigat uh, de locuitori. 10, 20, 30 ani după aceea, responsabilii din guvernul francez au recunoscut că acest proiect a fost o greșeală care nu ar fi trebuit să aibă loc. Întrebarea pe care putem să ne punem astăzi avem probleme în legătură cu modul de adoptare a deciziilor ceea ce trebuie spus foarte clar, că procesul pe care Comisia PETI l-a inițiat, dezbaterea cu Comisia Europeană, cu statul francez, cu petiționarii, trebuie să permită uh, găsirea unei soluții de ieșire din această uh, situație. Dar nu putem să continuăm să, cu un proiect uh, atâta vreme cât dezbaterea nu s-a încheiat E vorba de dezbatere europietate față de beneficiile locale, regionale și uh, trebuie uh, cetățenii francezi au dreptul să fie protejați de către legislația europeană. Ah. Oui, merci. On m'a demandé de prendre la parole. Mulțumesc. Da, uh, mi s-a cerut să iau cuvântul, deci o fac. Mulțumesc felicit și pe petiționari, felicit uh, pe cei care au muncit la pregătirea acestei reuniuni. Nu știu, de ce e vorba, nu știu de ce ar fi vorba de o dezbatere între francezi. E vorba de o structură și un aeroport care ar trebui să devină încă și mai internațional decât uh, e cazul până acum. În transporturile europene trebuie să facem alegeri economice, financiare, la nivel uh, european, nu la nivel francez. Aici va trebui să alegem între căile ferate și aeroporturi. Deci să vedem care sunt marile infrastructuri necesare pentru dezvoltarea transporturilor în Uniunea Europeană și la ce anume uh, transporturi ne referim. Și trebuie să fim atenți Eh, la miză. Care, care e miza asta cu acest aeroport? Nu mai este o miză regională, ci este o miză simbolică, dincolo, care depășește granițele regionale sau granițele franțuzești. Dincolo de agricultori și locuitorii din acea zonă, sunt eh, tineri acolo, sute de tineri tineri de naționalități diferite sau care provin din țări diferite. Atrag atenția Comisiei noastre asupra faptului că dacă lăsăm un guvern sau altul să adopte măsuri de forță, atunci și alte infrastructuri, pentru că și alte infrastructuri uh, din Franța au fost realizate cu forța și lucrurile nu s-au terminat bine. Reamintește ce s-a întâmplat cu uh, generatorul Super Phoenix în anii 70, cu violențele uh, care s-au produs atunci, chiar cu morți și uh, pagube mari. Vă atrag atenția și mai spun ceva. Comisia pentru petiții trebuie să trimită o delegație la fața locului cât mai rapid posibil, sigur în funcție de prerogativele sale, uh, ca să vadă ce se întâmplă la fața locului. E indispensabil. Elementele de care dispun eu din, informații din partea unor uh, asociații de aleși locali, dar și de agricultori, de oameni de la fața locului, de la oameni de la fața locului, se pare, din nefericire, că guvernul nostru francez uh, va interveni în forță în săptămânile următoare. Mulțumesc, doamna Belie, dar doar un minut, vă rog. Mai puțin de un minut. Nu e o dezbatere doar între francezi, nu. Noi suntem parlamentari europeni. Și așa și acționăm aici. Există un număr de texte europene care uh, sunt potențial încălcate prin acest proiect de aeroport. Jose Bove uh, s-a referit, referit la proiecte din anii 70. Uh, aici e vorba de directiva pentru apă, pentru habitat, din anii 2000. Deci imperativele uh, au uh, evoluat, noi lucrăm în interes european și trebuie să adoptăm legi uh, după care să, la care să se conformeze și cei de la nivel național. Uh, unii acționează fără a ține cont de dreptul european. Dar asta nu e problema noastră. Noi astăzi putem uh, impune aplicarea dreptului european. Și revin, doamnă președinte, spunând că uh, există o urgență de a hotărâ astăzi să trimitem o misiune la fața locului. Toți indicatorii ne arată că există o adevărată presiune și că statul francez încearcă o lovitură de forță și nu vreau ca Parlamentul European să meargă la fața locului și să constate că deja lucrurile au început, deci să fie prea târziu. Să acționăm acum cât mai este timp și să arătăm europenilor că noi avem puterea de a acționa și să împiedicăm încălcările uh, dreptului european. Un minut în fiecare pentru drept la replică, pentru petiționari. From the first... doamnă. Ismail, one minute. președinte, domnilor și domnilor, suntem foarte mulțumiți că am venit astăzi, chiar dacă pentru unii este puțin prematur. Am venit nu pentru că ne așteptam la un răspuns în ceea ce privește pertinența sau nu a acestui aeroport din partea comisiei noastre astăzi, însă dorim să vă atragem atenția uh, asupra caracterului extrem de urgent de urgent pentru ca să nu înceapă uh, lucrări care să fie irreversibile. De aceea insistăm să, și, să veniți la fața locului și să adresați guvernului francez o cerere apăsată uh, în legătură cu toate chestiunile evocate. Aș vrea să spun că nu există dezbatere politice în rândul francezilor pentru că linii de departajare sunt diferite, uh, sunt linii tradiționale de opoziție nu am avut timpul să ne prezentăm. Aș vrea să vă spun că primarul uh, din Notre-Dame de Londres uh, este aici și eu sunt fosta uh, primăriță din comuna unde va fi amplasat noul aeroport. Dacă îmi permiteți, în calitate de semnatar oficial al petiției, vreau să vă spun că uh, scrierea acestei petiții particip, cu participarea profesorilor specializați în drept comunitar uh, nu este motivată decât de dorința de uh, a vedea că nu se vor repeta decizii din trecut. Credem că respectarea legislației europene Europene poate să aducă cu sine o nouă modalitate de a concepe economia uh, pe teritoriul unui stat membru european. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să reamintesc că suntem într-un proiect de amenajare a teritoriului, într-o uh, Uh, regiune îndepărtată de marile rețele europene și acest aeroport uh, ajută la dezvoltarea economiei. Avem la fața locului o activitate industrială semnificativă, avem o activitate care presupune 20.000 de uh, locuri directe și indirecte cu multe IMM-uri Uh, deci uh, e vorba de componenta economică uh, și socială, precum și mediul care se numără printre prioritățile noastre. Și o spun încă o dată răspicat, nu ne opunem opoziției de a îngheța un teritoriu, de a pune în conservare acest uh, uh, teritoriu. Există femei și bărbați în această regiune, există mobilitate și există dorința de a ne alătura marilor piețe. Iar aeroportul din Notre-Dame-de-Londres uh, viitorul nostru aeroport servește sau deservește atingerea acestui obiectiv. Domnul Genti. Nu avem remarci uh, uh, specifice față de remarci uh, făcute de SIPA. Uh, insistăm asupra urgenței de a rezolva această problemă la fața locului. Există mari tensiuni. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să ne menținem limitele textelor directivei și trebuie să acordăm o atenție respectării directivelor pentru că aceasta nu a fost uh, transpusă uh, complet de statul uh, francez și vedem consecințele pe situl uh, Notre-Dame uh, de Londres. Nu mai este timp de o altă intervenție. Doamna președinte, vreau să-mi permiteți, vă rog. Sunt cu domnul Mistier, sunt președinte al comunității urbane de, din Nont Metropol, sunt primarul unei comune uh, deasupra căreia uh, zboară avioanele uh, din aeroportul Atlantic cu probleme de restricții și de zgomot. Pot să vă spun că pe plan local, în ceea ce privește aglomerația din Nont și teritoriul învecinat, transferul este considerat ca de neevitat avem de fiecare, în fiecare zi avioane care uh, trec pe deasupra noastră, sunt tot mai multe și există o îngrijorare din partea locuitorilor. Există restricții de urbanism care nu ne permit să ne valorificăm uh, potențialul pe care îl avem uh, în centrul acestei aglomerări. Vă cer să examinați cu calm uh, toate aceste date pentru a vedea ceea ce consumă spațiul cel mai mic uh, și cel mai puțin din zonele umede, pentru că ceea ce nu putem să construim în aglomerări trebuie să facem în altă parte, uh, în mediul rural, uh, distrugând terenuri agricole și zone umede. Mulțumim tuturor celor care au luat cuvântul, începând cu petiționarii. Contrar celor declarate de domnul Boulon, acest punct a fost a figurat pe ordine de zi conform unei proceduri obișnuite, deci nu are niciun caracter extraordinar. Îmi pare rău că domnul Boulon nu a fost atent. Ca întotdeauna s-a propus acest punct coordonatorilor în uh, precedenta reuniune, deci luna trecută a fost uh, adoptat și de atunci a figurat pe ordinea de zi. Astăzi, oricum, noi am dorit să dăm ascultare tuturor semnătarilor și, iată, am avut o dezbatere care au exprimat uh, poz- poziții și pro și contra și, totuși, am făcut și uh, progrese, după cum a recunos- recunoscut și Comisia, afirmând că pozițiile exprimate astăzi de semnatarii petițiilor uh, au adăugat uh, elemente importante pentru evaluarea finală uh, și sigur că va trebui să așteptăm răspunsul uh, autorităților uh, din Franța, care sper că va și veni la timp, așa cum a cerut Comisia. În legătură cu cerințele colegilor de a menține deschise petițiile, Noi vom monitoriza expirarea termenului prevăzut pentru răspunsul din partea autorităților uh, franceze către Comisie și eventual vom putea chiar să intervenim direct cu o nouă cerere față de aceste autorități dacă acestea nu ar răspunde uh, la timp. Uh, o observație personală, dacă îmi permiteți, cred că e unul din puținele cazuri în care Comisia noastră reușește să discute înainte ca faptele să se întâmple uh, dacă e vorba de o eventuală încălcare a unor directive europene importante. Și cred că acest tip de procedură și de dezbatere răspunde exigențelor uh, și cererilor uh, nu doar ale colegilor mei, cât și, și mai ales ale cetățenilor. Deci uh, comisiile rămân deschise și așteptăm cu încredere răspunsurile autorităților franceze, după care vom evalua și oportunitatea de a trimite acolo o misiune de informare, după cum s-a cerut. Mulțumesc! Mulțumesc și semnătarilor, petițiilor, din nou. Și cu asta trecem la următorul punct, 15 petiția prezentată de Michel Thieu privitoare la experimentele pe animale pentru testarea produselor cosmetice. Și dau cuvântul pentru 5 minute semnatarului petiției. Rog reprezentanții uh, petiții, petițiilor referitoare la aeroport să iasă în liniște din sală. Mulțumesc! Mr. Tiu. David. Would you like me to start? Doriți să încep? Întreabă doamna Său. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult aceste comisii pentru că ne-a permis să ne prezentăm pe petiția astăzi. Mă numesc Katie Taylor și reprezint Coaliția Europeană pentru încetarea uh, experimentelor pe animale. Este, de fapt, o federație de organizații din întreaga Europa și suntem uh, un actor interesat Petiția pe care v-am trimis-o are deja 250.000 de semnături aproape și am cerut astfel Parlamentului să um, se ralieze termenului limită, să mențină termenul limită de 2013 pentru încetarea vânzării produse, produselor deja testate. Nu dorim ca astfel de produse să mai fie disponibile în Uniunea Europeană și dorim să păstrăm acest termen limită de 2013. Ne-am bucurat foarte mult atunci când domnul comisar Borg a anunțat în 11 martie că nu va fi amânat acest termen limită de comercializare. Mesajul pe care îl trimite astfel Comisia este foarte important, atât în Europa cât și în restul lumii, că mesajul este că nu mai este acceptabil să faci rău animalelor pentru a crea produse cosmetice. Deja mesajul nostru a ajuns în Asia și America de Nord și efectele pozitive sunt vizibile. Comisia Europeană recunoaște importanța acestei interdicții. Totuși, petiția noastră rămâne deschisă pentru că există câteva detalii cu privire la domeniul de aplicare al acestei interdicții. Doresc să prezint un rezumat al acestor probleme. Interdicțiile de testare și comercializare sunt uh, uh, descrise cu, cu, ajutorul cuvintelor uh, testare pentru a îndeplini criteriile acest acestei directive. Ce înseamnă acest lucru? Această interdicție se aplică doar atunci când un ingredient este uh, creat doar pentru, în mod explicit, pentru uh, produse cosmetice sau uz cosmetic. Deci, ingredientele folosite cel mai mult în produse cosmetice, dar trebuie să fie testate conform unor uh, bucăți de legislație diferite, pot să fie folosite în uh, cosmetice. Deci există riscul uh, ca interpretarea să fie destul de îngustă, ce înseamnă de fapt teste pentru a um, îndeplini criteriile prezentate de directivă. Această abordare îngustă nu este nu face parte din intenția Parlamentului și poziția noastră inițială era că niciun ingredient care poate să facă rău animalelor nu poate fi folosit în produsele cosmetice. Este nevoie de o abordare mai practică aici. Orice ingredient folosit în produse cosmetice este testat pentru în alte, care este testat în alte corp, uh, Um, în alte scopuri poate să fie uh, apoi introdus în produsul cosmetic, deși testarea lui a fost interzisă de Uniunea Europeană. Deci, noi am sugera ca această interdicție să, adică să se schimbe, um, să se schimbe formularea la uh, utilizare predominantă în cosmetice sau utilizare principală în cosmetice. Mai avem o preocupare aici. Comisia spune că informațiile trebuie să, uh, să se um, conformeze cerințelor din țări teste, în, chi, în țări terțe. Această, aceste informații nu pot fi folosite în prospectul produsului, suntem de acord, dar cred că trebuie a companiile să înțeleagă că dacă produsul este testat pentru o țară terță, atunci produsul sau ingredientul respectiv nu mai poate fi folosit în Europa. Pentru că tocmai acest lucru uh, îl, uh, îl prevede regulamentul. În concluzie, este binevenit anunțul Comisiei de a menține această interdicție, dar este nevoie în continuare de eforturi pentru a respecta intenția Parlamentului. Recomandăm cu respect ca această comisie de petiții să trimită petiția Comisiei ENV pentru a analiza aceste ultime detalii, pentru a se asigura în cele din urmă că um, aceste interdicții sunt menținute. Mulțumesc foarte mult! Äh, Mulțumesc foarte mult. Doresc acum să aflu reacția Comisiei. Very much. Good afternoon. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. Cred că comunicarea Comisiei nu a ajuns la uh, Comisia pentru Petiții. Petiția, așa cum a fost ea depusă, cere menținerea termenului de 2013 pentru interdicția ingredientelor testate pe animale în produsele cosmetice. Această coaliție de organizații este foarte activă și colaborăm uh, cu ei de foarte multă vreme și cu ei și cu alți actori interesați. Directiva privitoare la cosmetice a, a uh, introdus această interdicție și prevederile acestea au fost introduse în cadrul juridic în 2003. Testarea pe produsul finit este interzisă din 2004, pe ingrediente din 2009 și din martie 2009, de asemenea, comercializarea produselor cosmetice și ingredientelor lor testate pe animale pentru a uh, îndeplini criteriile este, această testare și uh, comercializare sunt interzise în Europa de, din 2009. Termenul a fost extins până în 2013. Comisia a fost rugată să informeze Parlamentul și Consiliul cu privire la motivele uh, acestei extinderi, prelungiri, și a fost chemată să facă o propunere legislativă. Ca să respecte aceste prevederi, Comisia a trimis deja un raport Parlamentului și Consiliului și și-a continuat munca cu privire la evaluarea unor diferite opțiuni legate de menținerea sau amânarea acestui termen limită. De când a fost trimisă această petiție în luna noiembrie anului trecut, uh, Comisia a confirmat că va menține termenul limită și nu va face o propunere de prelungire către Parlament și Consiliu. După cum am menționat, Comisia a adoptat anul acesta în 11 martie o comunicare către Consiliu și Parlament confirmând angajamentul de a menține această interdicție, de a nu face nicio altă propunere de extindere și uh, pentru a susține inovările în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește relațiile cu țările terțe. În această comunicare am avut o poziție foarte clară, după părerea noastră, și am asigurat actorii interesați că vom menține interdicția. Recunoaștem că, în ultimă instanță, va fi nevoie să oferim detalii suplimentare. Suntem pregătiți să colaborăm cu statele membre și să implicăm și actorii interesați pentru a avea parte de mai multă coerență și în punerea în aplicare a acestei interdicții și suntem pregătiți să colaborăm cu dumneavoastră acolo unde putem. Mulțumesc! Ja, danke schön. Um, Kollege Taylor, bitte. Mulțumesc. Anna Taylor. Domnul Taylor. I want to speak briefly to this uh, petition, which I... Doresc să vorbesc pe scurt despre această petiție pe care o susțin Cred că din ce am auzit de la comisie, ei um, tocmai au făcut acest anunț că își vor menține termenul limită de 2013. E o veste bună. Se vede că există o dorință clară din partea cetățenilor Uniunii să fie interzise produsele cosmetice testate pe animale și ingredientele acestora. Niciun animal nu trebuie să sufere numai ca noi să avem o nouă cremă hidratantă sau un nou ruj. Totuși, în restul lumii, 8 din 10 țări nu au aceste, uh, aceste interdicții. Deci eu sugerez ca această petiție să fie menținută deschisă și să așteptăm feedback de la comisie, mai ales în ceea ce privește felul în care am putea să influențăm aceste țări din afara Uniunii Europene, țări care nu interzic testarea produselor cosmetice pe animale, dorim să îi încurajăm să aibă o asemenea interdicție. În același timp, dorim să ținem cont de comentariile petenților Uh, de a analiza formularea uh, pentru a îndeplini cerințele uh, directivei. Sunt de părere că poate fi mai fermă formularea aici. Ja, danke schön. Möchte die Petentin noch einmal das Wort ergreifen zum Abschluss, ganz kurz? Mulțumesc. Petenta dorește să tragă o concluzie, pe scurt, în 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult și pentru... Mulțumesc și comisiei doresc să repet că am dorit ca Comisia Envi să uh, analizeze domeniul de aplicare al acestor, uh, acestor interdicții de testare, pentru că acesta este destul de strâmb la ora actuală. Numărul de ingrediente la care se aplică este destul de mic și aceasta este principala noastră grijă în momentul de față. trebuie să analizăm și felurile în care uh, țările, statele pot să evite testarea de animale pentru produse pe care le vor exporta apoi în China și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare și cred că suntem cu toții de acord că putem menține petiția deschisă. Am ajuns la punctul 17, petiția 334 pe 2011, 1236 pe 2011, 1251 pe 2011. În ceea ce privește 334, presupun că ați primit cu toții scrisorile, petenții nu pot să fie prezenți la această reuniune. În aceste scrisori ei explică, își explică petiția și o prezintă. Din câte am înțeles că există petenți pentru 1251 per 2011. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Uh, good afternoon. Uh, Bună ziua, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Numele meu este Eric Catton și alături de mine se află soția mea Elizabeth. Eu și soția mea am dorit să ne mutăm în Cipru la pensie și de aceea ne-am dus acolo ca să facem o vizită de documentare. Am vizitat mai, multe, mai mulți dezvoltatori, am analizat ofertele lor ne-a plăcut un anumit proiect de, făcut de compania Cleanata Sava și reprezentantul de vânzări ne-a dus um, într-un sat unde era construit, erau construite casele astfel. Am vizitat satul uh, și casele respective și ne-am decis la o anumită parcelă. Când ne-am întors la birou, uh, reprezentantul de vânzări ne-a oferit un pachet, um, ne-au propus și un avocat și o bancă ne-a spus că um, avocatul uh, numit Ianis Papazaharia se află în orașul Patos și au spus că ei au totdeauna folosit Alfa Bank pentru clienții lor. Ne-a fost organizată o reuniune cu avocatul și cu Alfa Bank. Avocatul ne-a spus că totul va merge ca pe roate și că banca respectivă întotdeauna Uh, fusese foarte eficientă. Am fost foarte impresionați de serviciile lor și avocatul uh, ne-a spus că dacă îi dăm o procură, poate să rezolve toată, toate hârtiile foarte repede. Am avut încredere în acest, acești oameni și am făcut și alte întâlniri pentru contract și pentru întrebări suplimentare. Avocatul a exprimat, eh, ne-a explicat contractul și ne-am, ne-am interesat dacă există vreo ipotecă suplimentară, că am înțeles că este o problemă în Cipru. Am eh, cerut și am întrebat și despre titlurile de proprietate și avocatul ne-a spus că acest dezvoltator le transferă foarte repede proprietarilor. De aceea îi și plăcea să lucreze cu ei. Ne-a explicat că poate să se documenteze eh, la registrul funciar Uh, lucru pentru care ne-a, ne-a și facturat 120 de euro. Ne-a spus că uh, i-am permis să continue aceste cercetări și el ne-a informat ulterior că nu există nici o altă ipotecă neplătită în uh, numele nostru. Apoi ne-am uh, dus la Alfa Bank și ei ne-au propus, uh, adică ne-au spus că singura, uh, singurul credit recomandat este unul în franc elvețien cu o dobândă mică. Ne-au asigurat că dezvoltatorul respectiv este de încredere și că au mulți clienți din Anglia cu care au colaborat. N-am considerat că avem o, um, un târg bun și am, am avut încredere în acești oameni. Ne-am, ne-am um, întors în Anglia și am păstrat legătura cu dezvoltatorul care ne-a trimis fotografii cu casa noastră. Avocatul și banca ne-au contactat înainte să ne mutăm și ne-au asigurat că totul mergea uh, ca pe roate. Când ne-am întors în Cipru, l-am informat pe dezvoltator și, că do- și le-am spus că dorim să ne vizităm casa. Nu ne-a venit să credem ce am văzut. Proiectul era complet diferit față de cel pe care l a lăsesem. Nu erau făcute drumurile, uh, curentul electric era uh, prin generator și nu acesta nu era suficient de puternic pentru toate locuințele. Uh, un reprezentant al dezvoltatorului a venit să ne, uh, să ne întâmpine și când i-am spus că nu am decis acest proiect, ea ne-a spus că ne înșelăm. I-am spus că dorim să, văd, să vedem dezvoltatorul, însă uh, el uh, nu avea să fie disponibil, din câte ne-a spus ea. Ne-am uitat, nu, n-am putut să intrăm în casă, dar ne-am uitat uh, pe, fereastră și ne-am dat seama că nu era casa pe care o comandasem. Ne-am întors la Patos, la hotel și um, a doua zi am vizitat uh, biroul dezvoltatorului și acolo ni s-a spus că ei a trebuit să schimbe proiectul ca să se conformeze legilor și că terenul fusese cumpărat de la un alt dezvoltator care dăduse faliment. Ni s-a spus că ni se trimiseseră pozele greșite. N-am fost sfătuiți că ni s-a spus că ni se poate face un upgrade la următoarea etapă a proiectului. am considerat că trebuie să acceptăm această ofertă. Când am uh, De fapt, avocatul nostru ne-a spus că trebuie să acceptăm această ofertă. Ne-am mutat și am văzut că există foarte multe probleme. Probleme, existau scurgeri în uh, acoperiș, uh, probleme cu canalizarea, termite. Am fost constructor la viața mea, deci am hotărât să rezolv singur problema am, hotăr- am văzut că canalizarea nu era instalată corect și am reparat, am făcut eu toate reparațiile pe cheltuiala mea. Au fost probleme și cu electricitatea, pentru că generatorul rămânea fără combustibil. Au existat foarte multe probleme și a durat câteva luni să le reparăm. Dezvoltatorul nu era niciodată disponibil să, ne, să se întâlnească cu noi și am considerat că este mai bine să, vin, să vindem proprietatea. Apoi am auzit zvonuri cum că dezvoltatorul respectiv făcuse o a doua ipotecă. Unul dintre vecini a spus să merge la registrul funciar. Îl trimisesem deja acolo pe avocatul nostru și am considerat că nu poate fi adevărat ce se aude. Ne-am dus totuși la registrul funciar cu vecinul nostru și am aflat că exista o a doua ipotecă și puteam să obținem noi informația pentru 8 euro, nu pentru 120. L-am întrebat pe avocat și el a negat că făcuse acest serviciu pentru noi, deși ne facturase. După mai multe, uh, mai multe investigații, am uh, văzut că am aflat că Alfa Bank a dat acestei companii o a doua ipotecă și că plățile nu fusese făcute, datoria totală ajungând la 24 de milioane de euro. Am dorit să vedem dosarul nostru și managerul băncii a plecat din birou și apoi s-a întors și ne-a spus că dosarul fusese rătăcit. Am întrebat, uh, am cerut de fapt o declarație oficială cum că proprietatea noastră era liberă de datorii. Nu am mai auzit nimic de la managerul respectiv de atunci și nici uh, um, de la uh, departament, Direcția pentru Locuințe. Deci, nu vom putea niciodată să ne primim titlurile de proprietate și să deținem, de fapt, casa pe care am cumpărat-o. La dezvoltator ni s-a râs în față, ni s-a spus sunteți în Cipru acum, când am vorbit despre această încălcare a contractului. Am, am așteptat în fața biroului lui și el a refuzat să, să ne vadă atunci când a ajuns nu am știut ce să facem pentru că am fost foarte dezamăgiți de toți oamenii în care am avut încredere. Cineva a intrat la noi în casă și do- documentele noastre personale ne-au fost furate, am fost amenințați uh, de către oamenii care ne-au intrat în casă. Soția mea a fost atacată uh, într-o parcare, uh, a fost lovită atât de tare încât a căzut pe jos. Omul respectiv ne-a spus să plecăm din Cipru și a furat telefonul soției mele ca să, ia, ca să nu poată suna după ajutor. Am uh, decis că nu suntem în siguranță acolo și am uh, abandonat casa și ne-am mutat în Anglia. Ne-am pierdut toate economiile pentru că am cumpărat trei apartamente din fondul nostru de pensie și acum trăim în chirie în Anglia. Acum trăim în chirie, după cum am spus, din cauza acestor practici necinstite, din cauza cărora suferă mai mulți oameni aflați în Cipru. Economiile noastre sunt determinate și nu știm uh, ce ne așteaptă în viitor. Am putea să credem că Alfa Bank și avocatul nostru, domnul Papa Zaharia, ar fi de încredere și că noi pot, putem să fim uh, protejați de contractul pe care l-a semnat în numele nostru. Știm că nu suntem singurii care au fost înșelați astfel, dar nu putem să continuăm fără să tragem un semnal de alarmă. Am încercat să primim consiliere în Anglia, dar se pare că nu, avocații de aici nu pot face nimic. Am discutat cu doi avocați ciprioți, dar ei ne-au cerut um, comision de 2000 de lire ca să rezolve problema. Nu au um, adus niciun fel de dovadă și nu, nu ne-au ajutat deloc. Recent, o, un cabinet de avocați din uh, Anglia ne-a spus că există o decizie judecătorească împotriva noastră din 2011. Nici nu știam așa ceva. Ni s-a spus că ea a fost trimisă la o adresă la care noi nu am locuit niciodată. Alfa Bank a avut întotdeauna adresa noastră de e-mail, dar nu a încercat să ne contacteze prin ea. Am um, răspuns avocaților din Anglia, le-am explicat cauza noastră și ei au uh, contactat Alpha Bank. Fără niciun răspuns. Aveți contractul de vânzare în fața dumneavoastră și vedeți că compania ne-a spus că nu există niciun fel de ipotecă suplimentară pe teren și pe clădire. Dacă am fi știut, n-am fi cumpărat această proprietate. Am fost uh, înșelați de dezvoltator, de bancă și de uh, avocat care ne-au ascuns fapte materiale. Cipru primește acum fonduri foarte mari de la Uniunea Europeană, deși uh, autoritățile de acolo s-au comportat atât de urât cu cetățenii europeni. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și sperăm că ne vom câștiga banii înapoi cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you for the presentation of your... Mulțumesc pentru prezentarea petiției dumneavoastră. Înțeleg din uh, cele trei petiții că nu sunteți singuri, ca să spun așa. Doamna Redu, sper că am pronunțat uh, numele corect din partea Comisiei. Vă rog să interveniți. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep prin a spune că Comisia împărtășește îngrijorarea petiționarilor și cetățenilor care au adus în atenția Comisiei situația dramatică cu care se confruntă, date fiind uh, practicile dezvoltatorilor, băncilor și avocaților ciprioți. Uh, Uh, și va lua măsurile care se impun în uh, cadrul competențelor sale pentru a asigura o protecție efectivă a consumatorilor europeni și o aplicare corectă a legislației europene. Aș vrea totuși să punctez faptul că astăzi discutăm trei petiții și considerăm că o petiție petiția 1236 nu este identică cu celelalte două uh, petiții. Este petiția pe care am menționat-o se referă la uh, sectorul de uh, construcții uh, și uh, s-au dat explicații la această petiție. Uh, legislația europeană nu reglementează astfel de Uh, chestiuni care cad uh, în competența uh, statelor membre. E vorba de o transpunere a directivei privind practicile comerciale abuzive în legislația cipriotă. Din conținutul petiției 1236 înțeleg că e vorba de eșecul Uh, de a compensa uh, prejudiciile uh, aduse și în sensul directivei. E vorba de uh, întreprinderi uh, și de date din 2005, înainte de intrarea în vigoare a directivei privind practicile comerciale abuzive. Uh, asta este răspunsul meu la cele două uh, petiții. Apoi, lipsa unor titluri de proprietate uh, pentru consumatorii care au cumpărat proprietăți în Cipru. Aș vrea să spun că în mai multe rânduri Comisia a spus că netransferarea uh, proprietății nu poate să fie uh, privită în toate împrejurările ca o practică abuzivă pentru că numai practicile uh, enumerate în anexa 1 a directivei pot să fie uh, în sine considerate abuzive și alte dispoziții ale uh, directivei, comercianții sunt obligați să nu ofere informații înșelătoare. Comercianții trebuie să ofere informații materiale într-un mod uh, clar, inteligibil și la timp consumatorilor. Comisia consideră că lipsa unor informații precontractuale pentru consumatorii uh, care au cumpărat uh, astfel de uh, terenuri ar putea să fie o omisie înșelătoare în sensul directivei. Comisia consideră faptul că spui că o proprietate Uh, care este de vânzare nu are uh, uh, gajuri asupra ei, este o înșelare în sensul directivei. Aceste declarații au fost făcute după 2007, înainte de intrarea în vigoare a directivei. Această publicitate înșelătoare era reglementată de directiva privind Uh, publicitatea înșelătoare, ceea ce creează un dezechilibru uh, în detrimentul uh, consumatorilor. Cele două texte legislative se aplică tranzacțiilor făcute după intrarea Ciprului în Uniunea Europeană în mai 2004. După cum știți, aplicarea legislației europene este competența primară a statelor membre. De aceea Comisia consideră că consumatorii care au căzut victimă unor astfel de practici trebuie să recurgă la rețeaua de cooperare prin, privind protecția consumatorilor, astfel încât autoritățile trebuie să investigheze astfel de cazuri și să pună capăt practicilor abuzive autoritățile uh, din Marea Britanie, uh, oficiul pentru uh, comerțul corect trebuie să ancheteze, să ceară date ciprioților și dacă acest lucru este confirmat să solicite încetarea acestor practice. Uh, e vorba de compensații pentru încălcările uh, legislației, dar acestea sunt reglementate numai în legislația națională și ar trebui să fie aduse uh, în atenția instanțelor uh, naționale pentru exercitarea acestor drepturi. În același timp, uh, Comisia a fost foarte activă atunci când e vorba de titlurile de proprietate din uh, Cipru. Din primăvara anului 2011, serviciile Comisiei s-au angajat într-un dialog structurat cu, uh, cu autoritățile uh, cipriote pentru a vedea care sunt practicile de uh, raportare pentru a asigura uh, protecția consumatorilor. Una dintre prioritățile cheie din raportul privind aplicarea uh, directivei uh, uh, privind practicile comerciale abuzive care a fost adoptată pe 14 martie, Comisia are uh, Uh, confirmări uh, că sunt state care nu uh, transpun și pentru asta există procedura de infringement. Se face în momentul de față de către Comisie o evaluare a informațiilor primite recent din partea autorităților cipriote în urma unei cereri de depunere a informațiilor. Uh, comisia uh, uh, va merge mai departe și va iniția o procedură de încălcare dacă se obține confirmarea acestor informații și anume că ciprioții nu aplică și nu transpun legislația europeană. Președinta, mulțumesc. Vrea cineva dintre colegi să ia cuvântul? Doamna Sinclair. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt o mare prietenă a Ciprului și am dat uh, sprijin ciprioților în legătură cu ciprioții uh, uh, dispăruți și cu problemele cipriote. În 2009 am fost acolo și am primit o mare parte, o uh, parte de uh, plângeri din partea celor din circumscripția mea în legătură cu proprietățile uh, cumpărate uh, în uh, Cipru. Am citit scrisorile petiționarilor în care se spune că există un element de neînțelegere în aceste proceduri. De fapt, îndemn această comisie dacă oamenii aceștia au făcut atâtea eforturi și atâta timp au cheltuit ca să ajungă în acest punct, dacă au impresia că nu sunt ascultați sau că nu sunt înțeleși, cred că Comisia ar trebui să încerce să facă un pas înapoi, să-i asculte și să vadă ce nu au înțeles. De aceea susțin amânarea acestei chestiuni și să-i lăsăm pe petiționar să ne dea uh, mai multe informații. Am mare respect pentru guvernul cipriot. Uh, ciprioții uh, susțin uh, apartenența la Uniunea Europeană. Sunt beneficiari neți ai acestei calități de membru ai Uniunii Europene și cu avantajele calității de membru vin și niște responsabilități, niște obligații. Uh, sigur, poate că nu le convine că străinii cumpără uh, terenuri în țara lor, dar au aderat la Uniunea Europeană, uh, beneficiază de niște avantaje, deci trebuie să-și asume și niște responsabilități. Președinta, mulțumesc. Altcineva? Deci, înțeleg că petiționarii au făcut foarte mult, dacă nu chiar foarte mult, aș vrea să spun, am impresia că Uh, acum noi trebuie să uh, îi ajutăm. Primul lucru este să menținem deschise aceste petiții. Uh, înțeleg și cred Comisia va avea o poziție mult mai puternică în acest caz. Dacă veți face tot ce vă stă în putere, veți găsi un element cu care să îi ajutați pe petiționari. Dacă în încheiere petiționarul dorește să ia uh, din nou cuvântul, Nu e vorba de oameni care încearcă să uh, obțină, să smulgă terenuri și uh, uh, ciprioților. Uh, sunt uh, oameni care încearcă să înșele pe, și pe alții așa cum au, ne-au înșelat și pe noi și uh, vă mulțumim că sunteți gata să ne ajutați în această privință. Uh, fiți uh, sigur că veți beneficia de sprijinul nostru. Mulțumesc! Avem o schimbare din cauza unor împrejurări neprevăzute, va trebui să discutăm acum punctul 16 și anume petiția 336 din 2012, după care vom continua cu punctul 18 sub uh, la rubrica afaceri sociale. Vă uh, rog să înțelegeți această schimbare. Uh, petiționarii de la petiția 336 sunt aici. Vă rog, luați cuvântul. Thank you, Madam Chair, and thank you, ladies and gentlemen. My name is... Mulțumesc vorbesc aici uh, în numele Asociației Daneze pentru Bunăstarea Animală și avem o problemă cu tăierea cozilor curceilor. Uh, există o directivă a uh, Consiliului care mm, stabilește standardele normale pentru bunăstarea purceilor și spune că această măsură de tăiere a cozilor uh, lor nu trebuie luată decât într-o ultimă instanță. În Danemarca, 99% din cele 29 de milioane de uh, porci produși în fiecare an uh, suferă tăierea cozii. Numerele arată că această practică este una de rutină și nu este făcut nimic de autoritățile daneze ca să împiedice această practică. Asta a fost confirmat într-un audit al Comisiei din Danemarca din 2010, care spune că această practică este făcută sistematic, fără investigații suficiente de către autoritățile competente, dacă s-au făcut sau nu eforturi de către fermieri pentru a îmbunătăți condițiile de mediu sau sistemele de gestiune. Eh, de atunci și până acum nici producătorii de poși din Danemarca, nici autoritățile daneze, crescătorii de poși, mă scuzați, nici de autoritățile daneze nu au schimbat practicile și această practică continuă în toate crescătorile de porci din Danemarca. În 2011 noi am uh, societatea noastră de bunătare animală a a uh, făcut o plângere adresată Comisiei pentru că tăierea cozii porcilor ca o rutină continuă într-un număr de state membre. S-au făcut plângeri și din Franța, Belgia, Spania, a, uh, Marea Britanie și Germania. E o problemă europeană. Comisia, în replică, spune că, într-adevăr, există această problemă și confirmă că există situații similare în multe alte state membre. Totuși, Comisia nu va începe uh, procedura de încălcare, ci va continua ca în uh, <clears throat> anii anterior să se încreadă în comunicarea dintre părți și uh, în educație și informare. Credem că este un răspuns care ne descurajează, cum se întâmplă și în alte state membre. Industria crescătoare de porci din Danemarca și autoritățile daneze sunt conștiente care este legislația și uh, că se, pot, uh, se poate preveni fenomenul mușcării cozii și prin alte metode uh, nu doar prin tăierea acestea. În plus, faptul că porcii sunt transferați de la crescători la producătorii de porci care sunt deținați de, mă rog, de fapt producătorii de carne, de porc, fac să fie imposibil să se probeze nevoia tăierii cozii. Ce se întâmplă? Problemele cu mușcarea cozii se întâmplă la unitatea de sacrificare și de aceea nu există probe la nivelul crescătorilor de porci. Deci, în această situație nu uh, se poate uh, schimba uh, împrejurarea actuală care ne nemulțumește. Uh, Uh, alte state, Suedia, Finlanda, Lituania, uh, interzic această practică. Dar e clar că statele membre care își fac uh, temele, sigur, utilizează și mai multe resurse. Asta adaugă costuri suplimentare de producție. În plus, producătorii care respectă legislația sunt dezavantajați în comerțul de porci vii. În Europa, de exemplu, Germania anul trecut a cumpărat 9 milioane de purcei din um, Danemarca, toți aveau cozile tăiate Eh, pentru că producătorii din Germania nu cumpără decât eh, eh, porci cu cozile tăiate. Și asta înseamnă că pe piața germană nu intră porci din țări care nu aplică această practică. Sperăm că veți recomanda să înceapă procedura de încălcare. Totuși, Comisia a refuzat să facă acest lucru de câteva ori, deci dorim să facem o altă sugestie. Noi sugerăm o schimbare în directivă povara sarcinii să nu mai uh, cadă pe umerii producătorilor uh, care um, continuă cu această practică a tăierii cozii și uh, directiva ar trebui să spună că uh, nicio crescătorie nu ar trebui să mai uh, continue cu această practică decât dacă ei pot proba că nicio altă uh, măsură nu a dat rezultate împotriva mușcării cozii. Uh, Asta ar însemna că continuă această practică, însă numai în cazul în care nicio altă măsură nu a dat rezultate ar însemna că s-ar elimina discrepanța actuală și directiva ar fi mai ușor de implementat și de controlat. Ca să ajutăm și mai mult implementarea și controlul, sugerăm și o declarație a veterinarului obligatorie în documentație, spunând că într-o crescătorie anume a existat o problemă recentă uh, cu uh, mușcarea cozii și că aceasta nu a, fi, nu a putut fi rezolvată prin măsuri relevante altele decât tăierea cozii. Sigur, ar, fi, ar trebui să existe și o limită de timp și uh, ar trebui să existe și un plan de acțiune pentru a ieși din această situație. Autoritățile competente ar trebui apoi să uh, ceară, să vadă această declarație când uh, controlează uh, crescătorile de porci. E foarte important ca decalajul evident între uh, din directivă și realitatea în producția europeană de porci să uh, dispară. Uh, Uh, asta trebuie făcut pentru a asigura bunăstarea porcilor uh, pe care trebuia să, o, să-i uh, apere directiva și să, de pentru a ne asigura că legislația care se adoptă în mod democratic în Uniunea Europeană este și respectată. Mulțumim! Mulțumim pentru prezentare. Urmează comisia. Madame la, la Mulțumim, doamnă președintă. Într-adevăr, Faptele prezentate de petiționari sunt uh, pertinente și interesante și propunerile făcute de ei sunt interesante, deci nu avem probleme faptice. De fapt, Comisia însă are un punct de vedere puțin diferit, pentru că e adevărat că există această problemă pe scară largă. În mai multe state membre nu se respectă legislația în acest domeniu însă Comisia nu consideră că printr-o schimbare a regulilor problema va dispărea, ci ar trebui făcut o muncă de formare uh, de la om la om, contact cu operatorii. Trebuie înțeles că există mai multe măsuri care au fost luate. Problema tăierii cozii este una complicată, după cum s-a explicat uh, de petiționar. Depinde și de modul de uh, comercializare a purceilor. În țările în care crescătorii produc uh, uh, porci, dar îi cresc și pentru îngrășăminte, e mai ușor să se impună o interdicție a tăierii, pentru că se monitorizează de la început și până la sfârșit situația purcilor. dar în țări cum ar fi Danemarca sau Olanda, care exportea, exportă uh, purcei uh, tineri, uh, e mai complicat de efectuat această interdicție, pentru că există cererea pieții. Piața cere animale cu coada tăiată. Uh, se taie coada acestor purcei pentru că ei au uh, tendința de a-și mușca coada în anumite împrejurări, împrejurări complexe legate mai ales de uh, faptul că uh, <laughs> porcii pur și simplu se plictisesc și atunci când se plictisesc mușcă coada celorlalți purcei. Deci uh, există și grupuri amestecate, faptul că sunt uh, animale crescute în anumite împrejurări și apoi sunt amestecate cu alte animale crescute în alte împrejurări, mai este și calitatea aerului, solului, mai este și spațiu de viață, deci sunt uh, mulți factori în această de luat în considerare. Ambiția Comisiei e, în primul și în primul rând, să avem practici bune sau cele mai bune, pentru că ne-am dat seama în strategia uh, pentru bunăstare animală adoptată anul trecut, unul din obiectivele pe care Comisia dorește să-l obțină e să avem o serie de linii de bune practici pentru anul viitor în ce privește directiva uh, privind porcii și mai ales uh, chestiunea utilizării materialului manipulabil și ce alte dimensiuni pe care le-am explicat. Însă anul acesta am avut mai ales prioritatea de a aplica um, creșterea scroafelor în grup și am lucrat pe liniile directoare în uh, ce privește material manipulabil, mai ales uh, din uh, luna martie, deci de foarte puțin timp încoace. Vreau să spun că, într-adevăr, când avem o problemă generală, sancțiunile nu sunt uh, neapărat uh, cea mai bună soluție. Schimbarea regulilor, într-adevăr, da, e interesantă și sunt interesante sugestiile petiționarilor, dar acestea nu vor rezolva neapărat problema din punct de vedere tehnic. Deci e o problemă inclusiv de natură tehnică. Am contactat, uh, ca urmare a cererilor petiționarilor, am contactat autoritățile daneze care au constatat că, într-adevăr, se încalcă adesea legea aici și autoritățile daneze elaborează linii directoare pentru Danemarca ca această problemă să fie uh, rezolvată la nivelul crescătorilor. Închei printr-o, printr-o remarcă mai generală. În cadrul strategiei pentru bunătatea animalelor adoptată în 2012, Comisia dorește să propună mai ales înființarea unei rețele uh, de centre de referință pentru bunătatea animalelor lucru susținut de Parlamentul European, deci e una din propunerile pe care dorim să le facem, deoarece considerăm că există o nevoie reală nu doar de uh, legiferare, ci și de structuri tehnice de punere în aplicare în statele membre, ca practicile să fie mai bine cunoscute și mai bine înțelese de sectorul respectiv. Many thanks. Um, who, um, colleague Taylor, I think you wanted to take... Mulțumesc. Domnul Taylor dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim și petentei. Și, pentru, și de asemenea mulțumim și Comisie pentru răspuns. Aceasta nu este o problemă doar la nivelul Danemarcei. Această practică este răspândită și în Franța și în Germania. În alte țări, precum Finlanda, Suedia, Lituania, nu taie cozile porcilor. Aceasta este, vor, este o problemă de uh, bunăstare animalelor. Este nevoie de o mai bună gestionare a animalelor pentru a evita stresul la care sunt supuse ele. Este, țar, este clar că abordarea comisiei, abordarea actuală a comisiei nu duce la eliminarea acestei probleme în Danemarca. Ne amintim că 99,2% din toți porcii din Danemarca au coada tăiată. Deci, soluțiile pe care le adoptăm acum nu funcționează. Și cred că ar trebui să ne întrebăm să cerem o procedură în încălcarea obligațiilor în momentul de față. Cred că producătorii care îi cresc și vând companiilor de îngrășare, uneori în țări terțe, acestora le vine greu să, să urmeze prevederile directivei. Dar tocmai înainte de vânzare Uh, le sunt tăiate cozile porcilor. Deci putem să mergem pe, pe firul comercial și să schimbăm prevederile. Totuși, trebuie să putem spune și demonstra că este nevoie de uh, această practică de tăierea cozii în anumite cazuri și prin ace- pentru acest lucru avem nevoie de o declarație din partea veterinarului. În încheiere, aș putea să spun că poziția Comisiei nu este acceptabilă. Sunt de acord cu faptul că trebuie să fie începute um, proceduri în încălcarea obligațiilor. Și sperăm că acest regim va funcționa dar speranța nu este suficientă, trebuie să și trecem la fapte. Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și pe Tente că a venit. Uh, este o problemă mai veche, din câte țin minte. Uh, grupul dumneavoastră a mai fost prezent aici acum uh, câțiva ani, tot cu aceeași problemă. Și este jenant că legislația cheie a Uniunii Europene este încălcată într-un mod atât de clar. Și mă miră faptul că Comisia a dat un asemenea răspuns. Pentru că, să fim serioși, nu s-a făcut nimic. Tăierea cozilor este un fapt acceptat și crescătorii de porci doresc să fie cinstit, să respecte prevederile. Dar nu, piața nu le oferă nicio ocazie să facă acest lucru, pentru că, că se cer asemenea produse și aceste practici sunt tolerate. Și comisia știe la fel de bine ca și, ca și noi că mușcarea cozii este un semn clar că animalul este stresat. Tocmai de aceea se și întâmplă atât de frecvent. Cred că răspunsul comisiei nu ar trebui să se bazeze pe soluția educației. Să fim serioși. Cred că trebuie să insistăm mai mult pe îndeplinirea, pe respectarea legislației europene și este sarcina Comisiei să se asigure de acest lucru. Deci, avem nevoie de mijloace mai ferme decât uh, cuvintele. Era să uh, spun ceva mai nepoliticos acum, dar mai bine v-aș spune că propunerea dumneavoastră de a avea această documentare și uh, de a spune că problema este la, la la purcei. Nu, este vorba despre animalele adulte. Consider că trebuie să adresăm niște întrebări clare comisiei. Ce are de gând să facă pentru a duce la punere în aplicare acestei legi? Mulțumesc, doamna Ocon, pentru observațiile dumneavoastră. Mulțumim și petenților pentru că ne-au prezentat petiția lor. Eu aș sugera ca petiția să rămână deschisă, firește, să adresăm comisiei întrebări și să cerem comisiei să deschidă o procedură în respectarea obligațiilor împotriva Danemarcei. Sunt sigură că comisia a înțeles că nu ne bucură foarte tare răspunsul pe care ni l-a dat. Doamna Auken, cred că noi suntem cel mai mare producător de, de crescător de porcine din Europa. Uh, cred că trebuie să avem o abordare cinstită. Trebuie să ne concentrăm pe toate țările. Germania, Olanda, toate țările în care există această activitate de creștere a porcilor. Și am pierdut microfonul pentru doamna președinte. Let me thank you to the petitioners. Mulțumim petenților care au prezentat problema lor astăzi în această comisie și vom păstra legătura. Mulțumim foarte mult! Number 18. Uh... Ajungem la punctul 18, petițiile uh, referitoare la afaceri sociale sunt uh, mai multe petiții, 267, 474, 479, 483, 625, 762, 1144, 1261. Toate de anul trecut și dau neîntârziat cuvântul domnului Cuti, presupun că este prezent. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Așa cum s-a spus, mă numesc Laszlo Cuti, sunt uh, președinte al Organizației pentru Apărarea Interaselor uh, Persoanelor Pensionate Anticipat. Avem 10.000 de membri. Am citit materialele, am citit avizul Comisiei Europene și suntem de acord oricât de bizar ar părea acest lucru, dar petiția noastră nu conține asta sunt de acord să spun că fiecare stat, stat membru are dreptul suveran de a-și transforma sistemul de securitate sociale uh, pentru a fi eficace așa cum consideră necesar. Dar nu asta s-a întâmplat. Iată ce s-a întâmplat. În 2012, pe 1 ianuarie, a intrat în vigoare o lege care se referă la persoanele uh, aflate la pensie de 10 ani și li se retrăgea dreptul de pensionar. Nu era vorba de forțele de ordine, de uh, militari. Uh, reprezentantul, reprezentanția a, a 800 de meserii. Uh, acești pensionari uh, ieșiți la pensie anticipat uh, Uh, de pildă cei care au lucrat în domeniul radiologiei uh, lucrează în, perioad, în uh, condiții periculoase și de aceea după 25 de ani pot să iasă la pensie. Asemenea, polițiștilor care au sarcini suplimentare în proporție de 65-70%, și de aceea uh, s-a compensat acest uh, timp. Uh, în 2001 am ieșit eu la pensie într-un cadru juridic reglementar. Decretul statului maghiar spune acum că nu mai sunt pensionar. În calitate de cetățean european, vă întreb, Uh, pot să cumpăr uh, o pâine și după aceea să apară un uh, decret care să spună că pâinea nu mai aparține. acest drept nu poate să îmi fie ridicat. Petiția noastră se referă și la faptul că statutul de pensionar pe care l-am dobândit e un statut dobândit, nu este vorba de uh, o activitate acum. E vorba de persoanele care au ieșit la pensie în mod legal. Și în momentul acesta astfel de persoane văd că nu mai au statutul de pensionar și asta în mod retroactiv. După părerea noastră, aceasta încalcă normele uh, europene. Suntem mândri de Uniunea Europeană, suntem uh, mulțumiți că domnul Barroso, președintele Comisiei Europene, a avertizat guvernul maghiar că trebuie să respecte valorile democratice. Noi îl susținem și considerăm că aceste, aceste valori democratice trebuie să fie respectate. Uh, și garantate. Vreau să vă mai spun, uh, pregătind acest proiect de lege, guvernul nu s-a consultat cu nicio organizație a pensionarilor uh, sau adresat sindicatelor care îi reprezintă pe cei aflați în activitate. Asta este absolut normal. Asta se referă la viitor, dar aceste dispoziții au fost luate cu efect retroactiv, pentru că e vorba de pensionari care se uh, trezesc că nu mai sunt pensionari. Sunt persoane care de zece ani trăiesc ca pensionari și acum brusc trebuie să-și schimbe viața, existența, dat fiindcă uh, Uh, legea 107 din 2011 a guvernului maghiar prevede acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc pentru prezentarea petiției dumneavoastră și pentru prezentarea situației. Îmi cer scuze dacă nu pronunț corect numele dumneavoastră, nu vorbesc uh, limba maghiară. Al doilea petiționar care vrea să ia cuvântul este domnul Catus Caroli. Sper că am pronunțat corect. Poroncearo. Mulțumesc, doamnă președinte, da, ați uh, pronunțat corect. Catuș Caroi și vin din Ungaria și reprezint o asociație cu 3000 de membri 1860 de membri acestea au semnat petiția pe care o aveți în fața ochilor astăzi. Eu uh, însumi am fost ofițer vamal și cred că am avut norocul și șansa să pot participa la această muncă a, importantă a, și eram încă în activitate atunci când Ungaria adera la Uniunea Europeană. Am călătorit 900 de kilometri ca să vin până la Bruxelles, asta din motivul că în Ungaria nu reușesc să mă adresez unei instanțe nu am dreptul uh, la recurs și nici uh, Parlamentul maghiar nu ține cont de situația mea. Uh, vreau să spun că camarazii mei care mă privesc, se află în Ungaria, dar mă văd în acest moment și mă ascultă și care își pun toate speranțele în Bruxelles, în faptul că aici, la Bruxelles, în centrul democrației și al statului de drept, Uh, se poate face ceva pentru ei, că putem obține un ajutor aici la Bruxelles și vreau să spun că um, camarazii mei speră și se roagă ca comisia noastră, uh, mă scuzați, ca petiția noastră să aibă succes și să fie ascultată și uh, să se dea un exemplu, să se arate că nu se pot da legi cu efect retroactiv că nu poți retrage niște drepturi la oameni care, unor oameni care au lucrat 25-50 uh, de ani din greu. Oameni uh, care au respectat uh, lege, care au ieșit la pensie în mod legal, cu drepturi garantate prin legi naționale și apoi de pe o zi pe alta, acești oameni mm, pur și simplu nu se mai bucură de niciun drept. E vorba de 43.700 de persoane, polițiști, vameși, pompieri, experți eh, în securitate națională. Deci de pe o lună pe alta, aceste persoane, eh, iată, se eh, regăsesc într-o situație în care, din cauza unei legi, statutul lor s-a schimbat în mod retroactiv și li s-a retras uh, uh, statutul anterior și statutul lor devine cel a, al unei persoane care uh, se bucură de ajutoare sociale, dar aceste ajutoare le pot fi retrase oricând. Deci sunt o garanție minoră și neînsemnată. Deci, pur și simplu, sunt puși într-o situație uh, disperată și inegală. În 1947, Eh, bunicului meu i-a fost retras dreptul la pensie, la fel cum am pățit și eu acum. După ce i s-a retras dreptul la pensie, bunicul meu și-a dat dreptul, și-a dat foc la casă și a și decedat rapid, eh, la scurt timp după aceea. Dacă un stat membru are acest drept să schimbe legile după bunul său plac și să se joace cu drepturile unor persoane care sunt eh, la pensie și în același timp în Uh, în, în, în aceeași țară uh, nu se poate vorbi despre persoanele acestea care sunt afectate, uh, cum se vorbește despre persoane care au participat la războiul din Balcanii de vest, persoane care au apărat până la urmă interesele Uniunii Europene, persoane care s-au luptat pentru democrație, eu vin și pun următoarea întrebare. Oare este posibil ca Comisia Europeană în cele câteva pagini care conțin răspunsul său uh, să ne spună doar că sperăm că autoritățile își vor revizui uh, poziția, uh, să ne spună că încălcarea dreptului la proprietate a principiului de nediscriminare când e vorba de persoane care uh, pur și simplu protejau uh, statul, că despre aceste că despre aceste persoane astăzi se poate spune că uh, uh pensiile lor au fost tăiate cu 16%. Se poate spune că e posibil să se adopte de către un stat legi cu efect retroactiv, ca eu să fac un drum de trei zile la Bruxelles. Eu sunt cetățean maghiar, timp de 25 de ani am muncit din greu și iată astăzi m-am pomenit într-o situație în care viața mea nu mai poate fi trăită cu demnitate. Cred că aici, la Bruxelles, în capitala Europei, se poate spune, uh, nu se poate spune că e doar o afacere maghiară. Dacă se afirmă așa ceva, eu spun că pur și simplu dăm deoparte uh, cunoaș- evenimentele istorice care au dus la nașterea comunității europene și nu mai ținem cont de principiile fondatoare ale Europei. Nu mai ținem cont de valorile care au dus la crearea unui spațiu democratic și uh, pașnic în Europa. Nu putem să uh, uh lăsăm uh, să se întâmple așa ceva și la Budapesta să se încalce drepturile care ne reveneau. Uh, uh Papa Francisc a spus cele ce urmează în ce privește Constituția Argentinei legile și constituțiile au fost făcute ca să fie păstrate și nu ca să fie schimbate din motive personale sau politice. Faptul că acum un an și jumătate cineva a îndrăznit să modifice Constituția Ungariei ca nouă să ne fie retrase și încălcate drepturile, persoane care au muncit în condiții periculoase, în condiții de spor de periculozitate, ni s-au retras drepturile la pensie și ni s-au dat la schimb ceva care nu corespunde absolut deloc eh, principiilor statului de drept și ceea ce ni se cuvenea. Aș dori să știu și sper că persoanele care au eh, votat această lege se uită și ele și aș vrea să-i întreb cele ce urmează Uh, polițiștii, militarii, și când oare, uh, când uh, credeți că ajung la vârsta de 74 de ani, păi noi murim înainte de a ieși la pensie. Asta ne arată statisticile, pentru că meserile noastre sunt foarte stresante și foarte periculoase. Eu am fost la vreo sută de înmormântări ale foștilor mei colegi. Uh, deci eu știu că persoanele astea au murit la vârste între 45 și 50 de ani. Eh, de ce eh, se acceptă această situație la eh, Budapesta? Dacă, dacă ne, ni se întâmplă acest lucru nou, se va întâmpla și generațiilor viitoare. Cum putem sta cu brațele încrucișate când se întâmplă asta unui pompier de 60 de ani sau un vameș de 60 de ani, pur și simplu să nu poată ieși la pensie pentru că nu îi va fi garantat dreptul la pensie, cine va mai păzi granițele? Uh, Știm care este situația cu fluxurile migratorii. Fostul sistem de pensii eh, poate că nu era perfect, însă Bun, mă scuzați că mă rog, m-am lăsat purta de emoție, dar cred că e important să atragem atenția și asupra aspectului eh, afectiv al eh, chestiunii. Sper că pot să mă întorc în Ungaria bucurându-mă de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Well, I thank you so much both for, for your presentation. I do understand the... Vă mulțumesc pentru prezentare. Înțeleg că v-ați lăsat duș de val uh, și înțeleg și de ce. Nu trebuie să vă cer scuze. Vorbim acum cu reprezentantul Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că ne-ați dat ocazia să răspundem acestor șase petiții înaintate Comisiei PETI de către cetățeni maghiari. Dacă îmi permiteți, răspunsul meu va avea două părți. Prima este o explicație a ceea ce nu putem face și de ce. Și în a doua parte vom prezenta petiționarilor soluțiile pe care le putem adopta și de ce îi ascultăm în mod foarte activ și de ce mesajul lor își uh, găsește un răspuns aici. Cele șase petiții tratează un pachet de reforme ale sistemului de pensii din Ungaria, reforme adoptate anul trecut. Ne-am mai ocupat deja de o problemă uh, asemănătoare Uh, problema de, de la punctul 9 de pe ordinea de zi azi dimineață, pentru că se vorbea tot despre sistemul de pensii din Ungaria. Petițiile acestea, uh, inclusiv cea a domnului Caroi, uh, aceste petiții reprezintă Ă, preocupările funcționarilor publici, mai ales uh, eliminarea pensionării anticipate pentru funcționari, pentru um, ofițeri, pentru polițiștii de frontieră și pentru vameși. Înțeleg și eu și colegii mei înțelegem că ce s-a întâmplat, mai ales uh, acești oameni care au lucrat într-un uh, mediu, în funcții atât de patriarhale, aș zice. Îmi închipui că um, există și o anumită doză de mândrie când vorbiți despre drepturile dumneavoastră. Înțelegem mesajul dumneavoastră și suntem conștienți de situație. Ați văzut uh, răspunsul nostru oficial. În termeni juridici nu pot decât să vă repet uh, care este situația. Sistemele de pensii și de asigurări sociale sunt de apanajul exclusiv al statelor membre. Sunt apanajul statelor membre. Deci, Aceasta este o prevedere explicită în Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, care funcționează și ca, ca și Constituție și pentru statele membre. Și, de asemenea, acest lucru este menționat și ca, carta, uh, în Carta Drepturilor Fundamentale, pentru că unii dintre petiționari spun că uh, legea maghiară care introduce aceste reforme ar încălca legislația europeană. Nu e cazul însă. Nu există nici un fel de lege europeană care să-i spună Ungariei cum să își organizeze sistemul de pensii, pensii, nici nu, nici când este vorba despre uh, asigurările sociale, despre sistemul de pensii, pensie anticipată și așa mai departe. Cred că asta este și partea cea mai dureroasă din câte am înțeles din această reformă. Nu avem niciun cuvânt de spus în aceste domenii. Unul dintre petiționari cele a legii maghiare prin intervenția Uniunii Europene nici nu se pune problema, nu este de autoritatea noastră să facem așa ceva și cred că e bine că se întâmplă așa. Pentru că s-ar uh, declanșa revolte publice. Petenții Uh, consideră că sunt discriminați, iar în răspunsul nostru oficial facem apel la Carta Drepturilor Fundamentale. Aceasta se aplică statelor membre doar ele, când ele pun în aplicare dreptul Uniunii Europene. Deci cearta nu se aplică în mod direct unui cetățean ca cetățean al unui stat membru nu în sistemele de asigurări sociale. Din această perspectivă, Comisia nu poate să ofere un răspuns activ, nu poate să demareze o procedură de înc- în încălcarea obligațiilor. În ceea ce privește argumentul discriminării, cu siguranță veți uh, demara proceduri în acest sens, înaintea curții Europene pentru Drepturile Omului. Acolo cred că poate fi tratată problema. Nu știu care este politica de admisibilitate acolo, dar cred că este locul potrivit de a, pentru a găsi un, uh, o soluție juridică. De aceea am explicat de ce nu putem face ceva pe parte juridică. Am ajuns acum la a doua parte Este vorba despre cadrul uh, pentru uh, coordonare, cadrul deschis pentru coordonare în uh, piața comună, organizarea pieței comune, metoda deschisă de coordonare. Deci noi, în colaborare cu statele membre, am elaborat câteva instrumente și acestea au dat niște rezultate surprinzătoare Um, și uh, ne-a surprins acest lucru în mod plăcut. Rezu- măsurile pe care le-am luat funcționează și uh, vă voi uh, trimite la forurile în care întrebarea dumneavoastră poate să-și primească un răspuns practic. Este vorba despre cadrul Europa 2020, semestrul european, în care statele membre pot să trimită Comisiei programe de reforme naționale. Următorul va avea loc în aprilie, deci luna viitoare. Și Comisia propune Consiliului un fel de linie directoare pentru aceste programe. și, de asemenea, poate să dea un an, așa zis verdict cu privire la punerea în aplicare și cu privire la potențialele efecte negative, pentru că vedem peste tot care sunt efectele sociale ale crizei economice. Nu vreau să intru prea mult în detalii pentru că sunteți interesat de ceva precis, dar vreau să vă faceți o idee uh, de ce vă trimit în acest for și um, um, să vă dau o posibilă soluție. Este vorba și despre procedura de revizuire interparis. În Comitetul de Politică Socială, unde statele membre um, își revizuiesc între egali Um, sistemele lor de asigurări sociale. Este vorba despre un dialog foarte dinamic în ambele foruri și um, Ungaria este un membru foarte activ acolo. Vă asigur că guvernul maghiar um, este foarte implicat în aceste procese. Mai departe, cooperăm cu OCDE, în organizația în care Ungaria este membru. Întâlnirea organizației s-a ținut la Paris săptămâna trecută și au fost discutate asemenea probleme pentru toate statele membre. Ca și Comisia, statele membre se concentrează din ce în ce mai mult pe efectele sociale ale uh, crizei economice, financiare, politice și așa mai departe. Ungaria se află sub un stres financiar deosebit. Știți de sigur că în 2012, în mai, Ungaria a trebuit să intre în programul pentru balanța de plăți. Măsurile pe care trebuie să le ia sunt destul de dure presupun că acesta este unul dintre motivele pentru care guvernul dumneavoastră nu a adoptat metodele obișnuite. și a decalat măsurile pe care dorește să le ia pentru anumite grupuri de populație. Reformele în domeniul pensiilor sunt uh, foarte controversate în toate țările din lume, pentru că întotdeauna cineva iese în pierdere. În momentul de față, 18 state membre trec prin asemenea reforme, prin asemenea procese de reformă și Comisia analizează și impactul social al acestor uh, procese asupra anumitor grupuri de persoane. Ne preocupă foarte mult uh, sărăcia uh, persoanelor mai în vârstă, muncitorilor mai în vârstă, uh, sărăcia în rândurile pensionarilor și adecvanța pensiilor, după cum îi spunem noi. Vă mulțumesc foarte mult. V-am ascultat, dar din punct de vedere juridic nu avem nicio măsură pe care vă putem propune. Mulțumesc. Thanks for the commission. Um, I have to, before I give the floor... Mulțumesc Comisia înainte de a da cuvântul colegilor mei. Trebuie să vă reamintesc că avem interpretare până la ora 18.30. Suntem în criză de timp. Primul care va interveni este uh, colegul Tabaci. Mulțumesc uh, foarte mult. Există mai multe zeci de mii de persoane care privesc cu îngrijorare ce se întâmplă în Ungaria. Le-au fost încălcate drepturile, vor să știe dacă Comisia PETI, dacă Parlamentul European uh, îi vor ajuta. Trebuie să luăm o decizie responsabilă din punct de vedere social și etic. Aș vrea să atrag atenția comisia, Comisiei asupra faptului că există patru principii de bază care au fost încălcate principii ale Uniunii atunci când a fost adoptată această lege în Ungaria. Pe de o parte, efectul retroactiv al legii contravine principiilor de bază ale Uniunii. Convenția Europeană privind drepturile omului uh, apără aceste principii, precum și multe alte uh, texte legislative precedente. Curtea de justiție europeană apără și ea aceste principii. Dați-mi voi să atrag atenția uh, Comisiei uh, PETI asupra faptului că uh, Comisia Europeană a inițiat deja o procedură de încălcare a obligațiilor împotriva Ungariei în ceea ce privește pensionarea judecătorilor. În Uh, și aceasta în mod uh, retroactiv. Uh, Curtea Europeană de Justiție a Ungaria și i-a ordonat să pună capăt acestei situații care contravine legii. Același lucru și aici. O lege aplicată retroactiv, ceea ce este inacceptabil. Un al doilea principiu, securitatea, uh, uh, certitudinea juridică. În al treilea rând, Constituția Europeană nu a inclus acest lucru. Nu există posibilitatea de atac uh, pentru aceste persoane în Ungaria. Nu pot să facă nimic, nu pot să se adreseze instanței, uh, nu pot să se adreseze uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului din Strasbourg. Este prima oară uh, când au putut să uh, vorbească despre plângerea lor. Trebuie ca Comisia să examineze acest lucru. Uh, Carta Drepturilor Omului uh, prevede posibilitatea uh, unui proces echitabil. În al patrulea rând, respectarea demnității umane. Acești oameni militari, ofițeri de frontiere au fost incriminați în mediul maghiar. Uh, de aceea propun să se ceară guvernului maghiar o poziție oficială și dacă asta nu duce la rezultate, să se constituie comisie de anchetă uh, să cerem din această sală guvernului maghiar să pună capăt acestei uh, situații de încălcare a legii și să acorde daune compensații uh, victimelor. Comisia Europeană, de asemenea, trebuie să-și revizuiască uh, poziția greșită și fără justificare, fără fundament. Domnul Boștinaru. Mulțumesc. Distinși colegi, spun din start că răspunsul Comisiei nu e doar nesatisfăcător. Răspunsul Comisiei este eminamente tehnic, este rece atunci când discutăm de destinele oamenilor și este mai degrabă birocratic. Spun aceste lucruri pentru că ne spune Comisia de ce nu se poate face nimic și cum se pot aduce doar uh, uh, comprese reci la o problemă atât de dramatică pentru zeci de mii de cetățeni europeni din statul membru al Uniunii, Ungaria. Primul criteriile de la copenhaga au fost precondiția aderării oricărui stat membru la uniunea europeană. în criteriile de la copenhaga și în pachetul de negociere de aderare a ungariei la uniune ca și în cazul ării mele i al celorlalte capitolul referitor la justiție se referă între altele la stabilitatea și certitudinea juridică predictibilitatea cadrului juridic în cazul de față nu există pur și simplu așa ceva, s-a făcut peste noapte, fără consultarea partenerilor sociali. Doi, pensia este tratată ca un bun la dispoziția guvernului când ea este conform judecății comisiei europene a drepturilor omului drept de proprietate ca atare este inviolabil inclusiv în constituția ungară și în actele fondatoare ale uniunii trei principiul retroactivității n-a funcționat de la imperiu, de la dreptul roman încoace niciodată dreptul retroactivității decât în regimurile totalitare cum poate Comisia Europeană să spună că principiul retroactivității devine o valoare europeană? Care este sensul normelor juridice ale Uniunii Europene? Și în egală măsură, îi întreb pe petiionari poate informaia mea e corectă îi rog să comunice comisiei noastre dacă au primit un document o notificare oficială cu temeiul legal în baza cărora li s a luat această proprietate dreptul la pensie pentru că lipsa notificării oficiale le a impus petiionarilor i tuturor celor afectai de această măsură discreionară imposibilitatea accesului la justiie de când comisia europeană se atașează unei măsuri care interzice dreptul la dreaptă judecată al unor cetățeni europeni. Ei nu au putut să meargă în fața unei curți nici în faza primară, nici în instanțe de apel, nici la Curtea Supremă, pentru că lipsește notificarea oficială, legea, articolul, paragraful care spune de mâine eu, statul X, îți iau dreptul tău de proprietate. Dacă acest lucru s-a întâmplat, atunci vă întreb pe dumneavoastră Comisia Europeană, la ce bune normele europene dacă noi, în fața unor încălcări flagrante, spunem că da, tehnic ni se pare că este ok. Și continui. Spune Comisia Europeană că uh, Europa e afectată de criză, dar în cazul României, guvernul anterior a produs măsuri similare cu acestea Oamenii au câștigat în instanță pentru că au avut accesul la instanță și guvernul actual, care e guvernul de, care mă reprezintă și pe mine, este obligat să plătească oalele sparte de guvernul anterior. Povara aceasta se transferă generației următoare, guvernelor următoare, iar Comisia Europeană ne spune nouă că într-o voce, cu o voce neutră, aproape metalică, what, to, what else to do? Nu, acest lucru înseamnă de fapt implic, implicit acceptarea de către reprezentantul Comisiei aici în sală că Uniunea Europeană abandonează oficial modelul social european modelul de economie socială de piață, care tocmai fusese susținute inclusiv săptămâna trecută la Strasbourg de către președintele Comisiei Europene. Și le spunem unor militari care au servit patria cu onoare, cu cinste și cu devotament și gata de sacrificiu ca în orice stat, că au pierdut tot, nothing to do. Nu, propun ca urmare, numărul unu, petiția deschisă, numărul doi, notificarea de îndată de către preedintele comisiei noastre către guvernul ungar pentru a cere o poziie oficială explicită i temeiul juridic prin care aceti oameni sunt împiedicai să aibă acces la instană trei notificarea comisiei employment pentru că această comisie de afaceri sociale trebuie să aibă de asemenea un cuvânt de spus i nu în ultimul rând trimiterea unei note către comisarul pentru afaceri, Euro, eh, pentru eh, afaceri sociale, comisarul Andor, care, chiar dacă este de naționalitate ungară, are obligația ca și comisar al Uniunii Europene să spună Parlamentului European dacă noi putem să condamnăm 40.000 de cetățeni la sărăcie, la abandonarea lor la periferia societății după ce au servit statul pe care l-au reprezentat în calitatea lor oficială. Mulțumesc! You're welcome. Um... Da, uh, vă reamintesc doar că nu mai avem mult timp la dispoziție. Dacă aveți ceva nou de adăugat, vă rog, doamna Gânț. Ezt fogom tenni, nagyon sok minden elhangzó. Mulțumesc. Asta vă și încerca să fac, deși s-au spus foarte multe, însă vreau să spun și eu că nu mă satisface deloc uh, ceea ce ne-a spus uh, reprezentanta Comisiei. E inacceptabil. 40.000 de cetățeni plus uh, mai mult de 300.000 despre care s-a vorbit în această dimineață și la fel a fost aceeași reacție a Comisiei și în această dimineață. Nu avem nimic de spus, s-a spus și în această dimineață când s-a vorbit de uh, uh, încetarea dreptului la pensie, de retragerea dreptului la pensie, a uh, persoanelor cu handicap, uh, pe, persoanelor pensionate pe motiv de boală, la fel Comisia a spus că nu are nimic de spus. Uh, acum s-au uh, s-a acordat un termen, Curtea Europeană a spus că pentru judecători e inacceptabil că nu a existat o perioadă de tranziție. Cred că e un precedent valabil și consider că CEDO a spus că dreptul la pensie este o prioritate. Există o speță cu Judicial Scoreboard care vorbește despre siguranța juridică și e o oportunitate pentru Comisie să se ocupe de această afacere încă de la uh, începutul semestrului european. S-a spus că uh, cei uh, 340.000 de oameni plus cele, cei 40.000 din această seară că uh, trebuie să aibă un drept la recurs, însă ei au primit doar, cu, doar o scrisoare prin poștă, deci nu au astfel posibilitatea de uh, uh reparație, de recurs. Temeiul Uni Uni Uniunii Europene este dreptul la justiție, accesul la justiție și uh, și, treb- și toate lucrurile astea sunt știute foarte bine de comisie și cer comisie să țină cont de aceste lucruri. Cele două cazuri de, astăzi, de azi dimineață și de astăzi seara trebuie tratate împreună. Trebuie să mm, impunem statului maghiar să facă ceva. Uh, metoda asta de coordonare deschisă nu e o soluție și comisia știe. Mulțumesc și sunt convins că uh, colegul va se, colegii uh, înțeleg că întâi trebuie să dau cuvântul domnului Bago și apoi domnului Hans Becker. Întâi domnul Bago, vă rog. Uh, și după aceea uh, dumneavoastră. Köszönöm a szót, elnök asszony. Hát nagyon Mulțumesc, doamnă președintă. Da, a fost foarte, foarte interesantă de evoluția dezbaterii de azi, ținând cont de faptul că noi suntem uh, oameni, femei și oameni politici. Știm că e vorba de o dezbatere, de fapt, politică, sub o deghizare a unei dezbateri tehnice, pentru că e vorba de o campanie de denigrare politică. Știe toată lumea. Vorba de o asociație de 3.000 de persoane, plus 1.000 și ceva de semnatari. Nu cred că sunt reprezentativi. Domnul Tabaidi a spus că sunt zeci de mii de persoane care urmăresc uh, cu interes uh, ce facem noi aici pe internet, dar cred că sunt milioane de persoane în Ungaria care știu că e doar o manipulare politică. Faptul că cineva poate să iasă, putea să iasă la pensie la 37 de ani și apoi să uh, continue să lucreze de fapt ca paznic de securitate mm, nu reprezenta un sistem corect și drept. Noi aici la Parlamentul European Uh, nu suntem o comisie de anchetă în legătură cu ceea ce face guvernul maghiar. Noi vorbim de posibilitatea ca acești oameni să aibă acces la un recurs, dar trebuie ținut cont de faptul că noi suntem uh, aici întruniți în Comisia pentru Petiții. Noi vorbim despre niște petiții. Trebuie să vedem dacă suntem sau nu competenți în materie. Faptul că nu uh, cunoaștem drept. Dacă nu cunoști legile, nu înseamnă că nu trebuie să le respecti. Nu putem spune că nu este posibilitate de recurs. E vorba aici de un caz în legătură cu care comisia noastră, PETI, nu este competentă. Nu voi repeta argumentele care deja au fost expuse aici, dar în acest caz nu se poate spune că actele juridice ale Uniunii Europene, că legile Uniunii Europene au fost încălcate. Uh, Vreau să spun că aici e vorba de chestiuni care țin strict de competența națională și nu uh, europeană. De aceea putem liniști să mergem la Curtea Europeană de Justiție, la unde vreți dumneavoastră, dar nu este o competență aici a Comisiei PETI. I thank you for your statement. Da, mulțumesc. Da, vă rog, aveți acum cuvântul. Kurz und äh, würde das bei anderer Gelegenheit, wenn es gewünscht ist, weiter. Voi vorbi pe scurt și dacă vreți vă dau explicații suplimentare mai târziu. În Austria, unde avem cele mai mari organizații de pensionari, am primit pentru prima dată în ultimii ani drepturi de pline de a negocia ca guvern cu privire la drepturile de pensii. Și avem foarte multe acorduri noi colaborăm cu guvernul nostru și știm că statele membre au încercat să evite acordarea de competențe legislative la nivel european cu privire la problema pensiilor. De aceea lansez apel, acest apel către dumneavoastră. Trebuie să fim cinstinți față de petiționari și nu trebuie să le dăm uh, speranțe false că noi putem să facem ceva pentru ei aici la nivel european. Deci, fac apel la dumneavoastră să le arătăm care sunt opțiunile pe care le au în afara acestei săli. Fie că vorbim despre Curtea de Justiție sau um, uh, contactarea comisarului. Acest lucru ar fi mai util decât să, uh, să tot batem apa în piu aici și când de fapt noi nu putem să facem mare lucru pentru ei. La Econ am votat o carte albă cu privire la pensii și uh, știu că există și alte, uh, și alte acte la nivel european, dar trebuie să ținem cont și de principiul subsidiarității, adică de faptul că sistemele de pensii sunt reglementate la nivel național și spun acest lucru pentru că nu vreau să le dau speranțe false petenților. Înțelegem și poziția dumneavoastră, dar dați-mi voie să vă spun că eu consider că este o problemă uh, a drepturilor fundamentale și petiți, Comisia pentru Petiții a fost întotdeauna foarte activă în acest domeniu. Deci, ca să fac un rezumat al diferitelor um, observații ale colegilor, vom menține petiția deschisă, apoi cerem din partea Comisiei o explicație detaliată cu privire la uh, motivele pentru care ceva nu se poate face, deci un răspuns în scris, vă rugăm, și să luăm act de sugestia de a cere o poziție oficială a guvernului maghiar pentru a putea înțelege cum definesc ei situația actuală și sugerez ca secretariatul să colecteze răspunsurile și să continuăm dezbaterea în cadrul Comisiei pentru petiții. Sunt de acord colegii? În regulă. Mulțumesc petiționarilor pentru prezentarea lor și pentru timpul uh, și efortul pe care l-au depus. Vom continua cu punctul 19 de pe ordinea de zi, 1557 din 2009. Cred că petenții sunt prezenți astăzi. Nu, doar comisia, deci voi ruga comisia să ne facă o declarație. Mulțumesc. Thank you. Um, as the petitioner is uh, not here, I would like to actually just uh, summarize. Petentul nu este de față, deci eu uh, voi face un rezumat al uh, uh evoluțiilor pe care le-am înregistrat de la întâlnirea cu petentul. În ultimele zile doar am primit o reacție din partea uh, petenților. Dacă este să vorbim despre răspunsul guvernului maghiar, susținem poziția conform căreia nu există nici o dovadă că dreptul european poate să intervină. În răspuns, există o listă foarte lungă de explicații pe care am atașat-o documentelor pe care vi le-am trimis. Ce măsuri a luat guvernul? Trebuie să știți că petiția a fost înaintată sub guvernul anterior și petiționarul, petiționarea în răspunsul ei a spus că motivul pentru care au trimis petiția în 2009 este faptul că guvernul nu a negociat corect și că lucrurile s-au schimbat în bine după schimbarea guvernului și acum ei, organizația lor este invitată la reuniuni și că părerea lor este luată în considerare. Deci comisia nu poate să negocieze nimic în momentul ăsta. Această petiție este foarte asemănătoare cu ultima, există probleme de drepturile omului și aici uh, chestiunea principală este efectul pe care îl are legea asupra mediului de afaceri. Am urmărit uh, îndeaproape pașii pe care i-a urmat guvernul la semestrul european. Comisia Europeană a elaborat un document de politică cu privire la planul de acțiune care prevede recomandări pentru guvernul maghiar de a crea un mediu propice pentru afaceri. Voi da cuvântul colegei mele care va vorbi despre chestiuni fiscale în legătură cu această uh, petiție. Foarte repede, vă rog, pentru că interpreții ne-au dat doar câteva minute. Sentimentul uh, Digitax uh, este că se pare că se cunoaște se cunosc uh, criticile împotriva legislației naționale uh, TVA și nu împotriva legislației comunitare și directiva TVA și sistemul armonizat de TVA. Pot să confirm acest uh, lucru pentru că se pare că obligația de a plăti TVA indiferent uh, dacă uh, factura a fost reglată sau nu, uh, se aplică. Dar aș vrea să menționez că există o opțiune pentru statele membre de a opta pentru un alt sistem. În articolul 66 statele membre pot să prevadă că TVA-ul se percepe în momentul în care se încasează plata. Dar, după cum am spus, aceasta este o opțiune uh, la care se gândește Ungaria. Un alt uh, aspect. Atunci când uh, un serviciu a fost prestat și nu este plătit, există posibilitatea să se ajusteze baza de impozitare și asta este o posibilitate pentru statele membre în baza articolului 90 alineatul 2. Totuși, din motive politice și de politică fiscală, Ungaria nu a optat pentru o astfel de măsură, pentru adoptarea unei astfel de măsuri. În ceea ce privește termenul pentru rambursarea uh, TVA-ului, articolul 1 și 6, 186 permite uh, stabilirea condițiilor uh, în care, dacă nu este armonizare la nivel european, și uh, după o analiză a sistemului uh, ungar care prevede o rambursare în 75 uh, de zile. Considerăm că această practică este în conformitate cu practica altor state membre și, prin urmare, nu s-a încălcat legislația europeană în materie. Uh, înțelegem situația grea în care se află uh, IMM-urile, dar uh, ar trebui să se facă presiuni asupra sistemului maghiar, pentru că sistemul actual de TVA este în conformitate cu legislația europeană. Vă mulțumesc pentru această declarație. Sigur, o să uh, analizăm mai atent uh, uh, petiția după care o vom închide în final. Vom vedea cum vom merge mai, de, mai departe. Mulțumim și interpreților pentru că ne-au acordat câteva minute în plus. S-a închis ședința.